Good morning, everybody. May I open the second day? Bună dimineața tuturor. Deschidem a doua zi a acestei sesiuni a Comisiei Afaceri Externe. Punctul de pornire ordinea noastră de zi este în asocierea cu Subcomisia pentru Drepturile Omului un schimb de opinii cu Iergi Pomninovski, director executiv al Centrului European pentru Democrație și ne va prezenta primul raport al acestui centru către Comisia AFET. Câteva cuvinte de prezentare. Domnul Pomienowski a fost viceprim-ministru al Poloniei în guvernul domnului Tusk în anii 80, deci au trecut peste 25 de ani de la căderea zidului, zidului Berlinului. A fost unul din activiștii din Polonia în anii 80. Ca student a fost uh, funcționar în Ministerul Educației. Uh, s-a ocupat cu dosarele pentru Africa, Orientul Mijlociu, a fost ambasador, ambasador în Japonia, a lucrat cu Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, cu Națiunile Unite și s-a ocupat cu o serie de activități legate de conflictele armate și dezastrele naturale. A dezvoltat programele de cooperare ale Poloniei în 2006-2008. Obiectivul, obiectivul acestui punct de pe ordinea de zi este să vedem care este situația în, în acest proiect care a fost ale acestui Fond European pentru Democrație, uh, care a fost inițiat în Polonia cu, cu scopul de a uh, promova democrația acolo unde aceasta nu este pe deplin instaurată, uh, conform, ținând cont de experiența din ultimii, ultimele decenii. Este, fondul este o inițiativă comună a Uniunii Europene, este o fundație independentă sub legislația belgiană. Este flexibilă, așa că poate să uh, acorde finanțare în termen de câteva zile, acolo unde Uniunea Europeană ar avea dificultăți să financeze uh, lucrurile datorită regulamentului financiar. Acest fond uh, pune Uh, accentul geografic pe vecinătatea Uniunii Europene. În acest sens, domnul Pomianovski, ca director executiv, este potrivit să urmărească prioritățile în ceea ce privește susținerea societății civile și a democrației în vecinătatea noastră de est și în vecinătatea sudică. El ne va spune mai în detaliu cum au fost alocate aceste fonduri către o serie de proiecte, atât în nord-estul cât și sudul Uniunii Europene, din punct de vedere geografic. Aș sublinea de asemenea că colegii de la Subcomisia pentru Drepturile Omului, precum și colegii din Polonia, ne vor permite să intrăm mai în detaliu în munca acestui fond cu un raport din proprie inițiativă despre care vom afla mai multe, sunt sigur. Iar acum am plăcerea de a-i da cuvântul domnului Pomianovski. Mulțumesc, domnule președinte, Mulțumesc foarte mult comisiilor dumneavoastră pentru că m-ați invitat să prezint primul raport anual al fondului. Este și datoria mea să fac acest lucru, deci uh, invitația dumneavoastră îmi permite să îmi îndeplinesc o îndatorire, o sarcină de serviciu. Vă mulțumesc, mulțumesc Parlamentului European și AFET tuturor eurodeputaților, pentru că fără susținerea puternică, uh, fondul ar fi avut uh, dificultăți mult mai mari. Fiecare stadiu, în fiecare stadiu din pregătirea fondului, Parlamentul European a cerut acțiuni și a eliminat obstacole birocratice și uh, politice. De aceea rolul Parlamentului este unul extrem de important. Acest rol se uh, reflectă în uh, structurile de guvernare. Elmar Brock este președintele bordului de guvernare și Alexander Lambsdorff face și el parte um, din acest acest Consiliu Executiv. 9 eurodeputați fac parte din Consiliul Executiv al Fondului, care este o nouă entitate. Aveți distribuit un uh, exemplar al raportului, dar dați-mi voie să vă prezint câteva puncte principale. Decizia de înființare a Fondului pentru Democrație a fost luată în 2011. De atunci, uh, situația internațională s-a schimbat dramatic agenda de susținere a democrației a reapărut în, în jocul geopolitic. Acest nou context face munca fondului nostru mult mai relevantă din punct de vedere politic și mai actuală. Înființarea acestui fond dă semnalul unui nou trend în politica de vecinătate a Uniunii, care schimbă paradigma de la accentul pe centru ci uh, și pe stat uh, pe o uh, perspectivă pe termen lung care pune accentul pe angajarea directă cu toți partenerii din societatea și nu cu, doar cu instituțiile de stat sau cu guvernul. Fondul European pentru Democrație și-a îndeplinit sarcinile în mai puțin de două luni am devenit o organizație care acordă finanțare. Am primit peste 1200 de cereri de susținere pe care le-am analizat și am acordat 120 de finanțări. Echilibrul între vecinătatea de est și de sud a fost uh, demonstrată. Puteți vedea uh, tabelul de la pagina 19. În cazul numărului de cereri care ajung la noi, primim mai multe cereri din partea vecinătății estice. Cu toate acestea, dacă ne uităm la dimensiunea finanțărilor, finanțările mai consistente sunt acordate mm, uh, vecinătății sudice. Este un, un fenomen uh, foarte interesant. Fondul European pentru Democrație Uh, susține activismul european care nu poate să fie, uh, să fie finanțat prin uh, instrumentele europene. Detaliile pot să fie găsite la pagina 12 a raportului. Vă voi da exempl, câteva exemple, câțiva fost, foști parteneri din Euromaidan care chiar astăzi sunt în vizite la Bruxelles inclusiv Hanna Hopko, eh, lidera Partidului Reformator, și Svetlana Svaliciuc, au devenit membre ale noului Parlament și uh, promit să uh, continue mișcarea reformatoare în Ucraina. Este doar un exemplu de succes de transfer din lumea ONG-urilor către politică ceea ce este în centrul misiunii noastre. În total, fondul a contractat 6,5 uh, milioane de euro în finanțări, de la 2.000 de euro până la peste 200.000 de euro. Am putut să dăm susține finanțări în uh, mediile cele mai uh, periculoase. Veți vedea de la pagina 9 a raportului încolo o uh, o listă a proiectelor. Nu menționăm cele mai sensibile uh, programe pentru că avem o procedură de um, protejare a beneficiarilor din cauza situației politice extrem de periculoase în care se află. punem accentul pe 15 state din vecinătatea europeană. Dacă privim primul an al ED, vă va surprinde că eh, acționăm în statele care se, confr- se confruntă cu cele mai mari provocări de securitate, Egipt și Azerbaijan. Acolo provocările uh, sunt legate de Uh, represiune, de uh, restrângerea libertăților care uh, se intensifică. În Azerbaijan, mai mulți dintre cei care au primit finanțări de la fond sunt în închisoare și conturile unor ONG-uri au fost înghețate. Unii dintre partenerii noștri au fost amenințați cu moartea. Multe birouri au fost devastate și oamenii au fost uh, amenințați de către, amenințați de către agenții poliției secrete. Noi susținem toate aceste organizații uh, care se supun unor riscuri considerabile. De asemenea, acționăm în Siria, unde organizațiile non-violente au venit uh, ostatice între regim și uh, militanții islamiști. Am contribuit la dezbaterea internațională cu privire la susținerea democrației. Nu, nu încape îndoială că uh, spațiul pentru activitățile societății civile uh, se uh, Uh, restrânge la nivel mondial. Guvernele cheltuiesc din ce în ce mai puțin pe programe pe drepturile omului. De aceea, fondul cere o mai mare coordonare și sinergie. Este foarte important să ne unim, cooperăm îndeaproape cu toți uh, actorii internaționali în Europa și peste Atlantic Uh, avem uh, diverse fundații care sunt partenerele noastre, Freedom House, uh, fundații germane, Fundația Euromediteraneană și multe think tank-uri din Bruxelles. Însă observăm o polarizare a analiștilor, opiniile lor în legătură cu asistența pentru democrație diverg. Pe de o parte, jocul geopolitic solicită o utilizare a acestei agende pentru democrație, însă agenda pentru stabilitate uh, trece cu vederea drepturile omului și democrația. În ceea ce privește activitatea noastră, ne confruntăm cu presiuni majore pentru a dovedi utilitatea noastră și impactul susținerii noastre, lucru care este legitim. Însă, în practică, acest lucru duce la accentul pe rezultate de termen scurt și nu democratizarea uh, ca proces care necesită um, formare instituțională, tranziție, un proces, proces care nu este niciodată linear și este supus instabilității. Asta uh, dă uh, câteva alegeri foarte dificile, să avem o abordare mai soft, de exemplu, progresul către democrație în anumite state po- poate să fie uh, suspendată temporar pentru a nu expune societatea civilă, însă acest lucru nu mi se pare corect. Nu uh, trebuie să, abord, ab, ab, să folosim aceleași abordări Pentru a implementa cu succes noi abordări, trebuie să ne asigurăm că fondul privește, privește finanțări corespunzătoare. În momentul de față ne bazăm pe contribuțiile voluntare ale statelor membre pentru a avea rezultate, fondul trebuie să aibă resurse suficiente. Atât Parlamentul European și Parlamentele Naționale au roluri foarte importante pentru a păstra uh, o presiune constantă asupra statelor membre. Fondul nu este singura, singurul instrument pentru a susține democrația. Presiunea asupra regimurilor represive uh, este foarte importantă. Eu consider că realocarea resurselor europene către o paradigmă bazată pe societatea civilă, eh, investiția în eh, oameni în Tunisia și în Egipt, de exemplu, eh, face foarte mult pentru a susține lupta împotriva restrângerii libertăților. Vă asigur că partea vizibilă a muncii noastre va continua să fie uh, îndeplinită. Sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la orice întrebări aveți în legătură cu activitatea noastră. Vă mulțumesc foarte mult, domnule director. A fost o mm, introducere foarte cuprinzătoare în dezbaterea noastră. Le dau cuvântul colegilor noștri, dau cuvântul domnului Gip, după aceea domnului Preda, doamnei Lözing, domnului Butikofer, doamnei Butikofer, doamnei Lözing. Sunt destul de mulți vorbitori. Și avem 40, doar 45 de minute uh, prevăzute pentru această dezbatere, deci uh, limitați-vă timpul de vorbire ca atare. Domnul Jip. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Pomianovski pentru această prezentare excelentă. M-a bucurat spusele dumneavoastră de astăzi, precum și documentul pe care ni l-ați furnizat. Această perioadă poate, pe, poate părea scurt, doar un an și jumătate, dar cred că rezultatele sunt vizibile și arată că această inițiativă era într-adevăr necesară. Care este baza acestei inițiative? Este vorba de experiența uh, de la primăvara arabă, evenimentele din cadrul uh, parteneriatului estic. Toate acestea ne-au arătat că instrumentele pe care le avem pentru a susține procesul democratic și drepturile omului, pe care le avem în cadrul Uniunii Europene, cum ar fi OTHIR și altele, aceste instrumente, prin natura lor, nu sunt adaptate unei reacții rapide. Aceste instrumente nu pot fi utilizate rapid și totuși acest proces de transformare necesită din partea noastră o, o intervenție rapidă rapidă, o intervenție rapidă nu înseamnă o intervenție prost gândită sau irațională. Rapiditatea însă, viteza, joacă un rol cheie. Aceste peste o mie de solicitări de finanțare acestui, din cadrul acestui fond arată că el este necesar. Al, nu ar fi fost posibil să se acorde finanțare tuturor solicitanților, fiindcă doar 150, doar 150 uh, de solicitări au obținut finanțarea cerută, ceea ce arată că este vorba despre un instrument care joacă un rol important, care, care este extrem de important pentru țările vecine. Parlamentul European a sprijinit această inițiativă încă de la început. A fost necesar introducerea unui amendament la raportul domnei de Kaiser, care se ocupa de politica externă pentru democratizare. Acest raport a fost adoptat la începutul președinției poloneze, dar lucrările erau deja în curs. Pe marginea acestui raport, uh, de câteva luni înainte de începerea președinției poloneze, înainte de, înainte de începutul președinției, domnul președinte Stanovski a, prezen- a prezentat acest raport și aceste lucruri în cadrul Comisiei pentru Drepturile Omului la ora acelea. Ni s-a spus care sunt ideile principale ale acestui nou instrument. Acest instrument trebuia să fie mai flexibil. Trebuia să poată oferi o reacție mai rapidă pentru a susține aceste procese la care participă societatea civilă și pentru a și nu numai pentru a oferi asistență instituțiilor politice. Primăvara arabă ne-a arătat că uneori aceste că uneori nu există astfel de instituții democratice, trebuie să fie clădite, deci nu putem să le dăm fonduri. Aceste fonduri trebuie acordate societății civile. Au existat patru documente care au care au făcut referire la care au avut un rol important în ceea ce este acest fond, raportul de Kaiser în primul rând, al doilea document era raportul anual privind drepturile omului în lumea întreagă și privind politicile Uniunii Europene în acest domeniu în 2012. Domnul Howitt era raportor. El a fost de acord să introducă în acest raport o referire la sprijinul uh, oferit uh, Fondului pentru Democrație. Și raportul domnului Tavares. Pe 29 martie 2012, Parlamentul a adoptat un text crucial pentru acest proces, recomandările Parlamentului către Consiliu în ceea ce privește condițiile creării acestui uh, Fond European pentru Democrație. Acest raport a fost al domnului Lambsdorff. Mai apoi, Parlamentul European a acceptat unele amendamente, printre care și amendamentele mele, cu privire la finanțarea acțiunii externe între 2013-2020, 2014-2020, ceea ce ne-a permis să negociem cu Consiliul soluțiile în ceea ce privește uh, acest fond care oferă mai multă siguranță, securitate juridică și mai multă stabilitate a folosirii acestui instrument. Așa cum a spus și dumneavoastră, domnule Pomianovski, guvernele își reduc angajamentele directe în ceea ce privește sprijinul acordat procesului democratic și cred că toate noile instituții, inclusiv uh, aceasta, joacă un rol crucial în acest context. Acest lucru arată că Parlamentul European poate să aibă oarecare influență asupra statelor membre, poate să stimuleze statele membre să se angajeze în mod direct pentru acordarea acestui, acestei asistențe pentru democratizare. 13 state membre sprijină deja această inițiativă, cărora, cărora li se adaugă Elveția. Este important aici ca această finanțare pe termen lung, finanțare eficientă, trebuie să se bucure de o anumită securitate, de un anumit caracter peren, ceea ce ne face să ne gândim ce instrument trebuie să alegem în cadrul acestui instrument mai larg. Domnule Pomianovski, dumneavoastră ați spus foarte bine că această dilemă se referă la eficiența fondului și la vizibilitatea acestuia. Prin uh, natura sa, în unele țări, activitatea acestui fond nu poate să fie prea vizibilă, iar roadele acestei munci se vor arăta numai după câțiva ani. Nu se revelă imediat. Iată de ce apare această dilemă, apare această tentație de a, această dorință de a vedea rezultate imediat și, pe de altă parte, în balanță intră nevoia de a investi în activități care vor, își, vor, își vor aduce roadele mai târziu și ale căror efecte nu se văd imediat, dar acțiuni care sunt în continuare necesare. Această tentație, această dorință de a vedea rezultatele imediat există, bineînțeles, în momentul în care ne aplecăm asupra rezultatelor, bineînțeles, dorim să evaluăm funcționarea acestui fond, acestui instrument. O altă chestiune importantă o reprezintă mandatul geografic al acestui instrument. Până acum uh, intrau aici 13 uh, state care sunt în vecinătatea directă a Uniunii Europene. Și, uh, bineînțeles, există solicitări și nevoi în alte regiuni geografice. Aceasta este o altă dilemă care ne confruntăm la ora actuală nu se poate extinde mandatul, fiindcă nu avem mijloacele financiare, dar se pune această problemă. Și anume, ne punem întrebarea dacă putem extinde mandatul sfera de aplicare a acestui instrument pe viitor. De altfel, situația în multe țări care sunt vecine directe ale Uniunii Europene ei bine, activitatea în multe aceste țări este nevoioasă, uneori chiar imposibil de derulat. Dovadă situația din Siria. Ați dat și dumneavoastră exemplul Siriei. În această țară există forțe extremiste, există forțele regimului, există forțe extremiste și forțele regimului care sunt uh, ostile acestui instrument și activităților derulate prin intermediul acestui fond. În concluzie, domnilor și domnilor, vreau să vă spun că toate aceste subiecte intră în evaluarea noastră de la Parlamentul European acest instrument și aș dori ca toate acestea să ne ajute să evaluăm instrumentul în mod eficient și toate organele executive. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Jip! Domnul Preda are cuvântul. Uh, mulțumesc mult, domnule <clears throat> președinte. Uh, domnule Pomianovski, uh, vreau să vă mulțumesc mult pentru că ați venit să prezentați activitatea Fondului European pentru Democrație. Iau azi cuvântul în numele grupului PPE, dar și ca proaspăt membru al bordului Uh, fondului. Um, așa cum a fost spus și cum am văzut-o și uh, prin intervenția anterioară, uh, grupul meu a propus discutarea unui raport despre activitatea Fondul European pentru Democrație, care va fi discutat în subcomisia pentru drepturile omului și domnul Grijp, care tocmai a vorbit, se va ocupa de el. Sunt convins că vom beneficia de o colaborare fructuoasă pentru ca acest raport să uh, contribuie la consolidarea activităților um, fondului. Doresc uh, de asemenea să vă felicit pentru lansarea eficientă uh, și uh, foarte rapidă a fondului într-un timp extrem de scurt. Până la urmă vedem că totul e funcțional și numeroase activități au fost uh, realizate un sprijin uh, important uh, în raportul dumneavoastră am văzut numeroase exemple și sunt impresionat de această extindere a activităților fondului. Aș vrea să vă adresez trei scurte întrebări. Prima vizează o observație pe care am regăsit o în raportul dumneavoastră unde subliniați că uh, deși procedurile sunt flexibile pentru acordarea fondurilor sunt totuși prea complicate. Uh, e aici doar o autocritică sau vă gândiți uh, să simplificați în curând și mai mult procedurile? În al doilea rând, am observat că sunt trei țări în care nu ați dintre cele vizate de activitățile fondului, în care nu ați reușit să uh, prezentați um, um, uh, fondul, și anume Siria, bănuim, înțelegem de ce, Bielorusia și, de asemenea, Algeria. Algeria figurează aici și mă întreb dacă e un blocaj politic sau pur și simplu e o întâmplare, că nu ați putut uh, prezenta în Algeria activitatea Um, fondului. În fine, um, aș vrea să um, vă întreb dacă e posibilă, pe termen scurt, extinderea numărului de țări acoperite de fond. Am văzut că o asemenea propunere a fost deja făcută și aș vrea să știu dacă există din iunie încoace reacții la propunerea de a extinde, de a lărgi numărul țărilor uh, Uh, vizate. În fine, sau poate ar fi trebuit să încep chiar cu asta, uh, grupul meu va uh, sprijini activitatea fondului și, în special, obținerea fondurilor necesare. Asta este un angajament foarte ferm al ppe. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, Cristian. O să modific puțin ordinea vorbitorilor, dat fiind că s-a spus că trebuie să, urmă, să urmăm ordinea grupurilor politi politice. Domnul Panțeri, coordonator de la S și D, are cuvântul. Eu, el signor Pomianovski, de la sua Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc domnului Pomianovski pentru prezentare Acest moment este unul istoric. Cred că sunteți de acord cu mine. Avem foarte multe schimbări la nivel geopolitic. Conflictele izbucnesc în multe părți ale lumii, ceea ce înseamnă că avem nevoie de intervenție pentru sprijinirea proceselor democratice. Acest instrument primește din ce în ce mai multe solicitări și se fac din ce în ce mai multe presiuni asupra resurselor pe care le are la dispoziție. Aș dori să fac câteva comentarii și, și aș dori să aflu care este părerea dumneavoastră, domnule Pomianoscu, privind activitatea EED. Există patru aspecte asupra cărora trebuie să ne aplicăm în ceea ce privește activitatea uh, EED. În primul rând, uh, un aspect care a fost menționat deja este vorba despre necesitatea de a revizui întreaga procedură. Complet. Fiindcă unele lucruri nu funcționează atât de bine cum ar trebui în unele țări. Trebuie să se oficializeze unele aspecte. Dar mai mult avem nevoie să ajungem la un echilibru între est și vest. Așa cum bine știți, Discuția um, se desfășoară la Parlament de ceva timp. Au existat și conflicte în ceea ce privește preferințele acordate Estului Europei, înțelegem motive pentru acestea, dar sunt, există probleme grave care apar uh, și în zona Mediter- Mării Mediterane. până la urmă trebuie să se ajungă la un echilibru între zonele geografice. Uh, în al treilea rând, aș dori să fac o observație și poate o întrebare în același timp, fiindcă trebuie să avem grijă de prioritățile noastre strategice, trebuie să ne concentrăm asupra lor mai mult. Dat fiind că trebuie să concentrăm activitățile, să ne concentrăm activitățile acolo unde există priorități. Trebuie să ne asigurăm că rezultatele sunt vizibile pentru opinia publică, sunt vizibile lumii întregi. Și trebuie să să facem față provocărilor care există în, în ceea ce privește uh, evenimentele din uh, Orientul Mijlociu, califat. Și aceste chestiuni trebuie să fie abordate nu numai din punct de vedere militar, ci și la nivel cultural. Avem nevoie de o intervenție culturală. Unele resurse ar putea fi mai degrabă canalizate în această direcție. Apoi, sinergiile. Ați vorbit despre sinergii cu alte instituții europene. Cum putem să stabilim astfel de sinergii pentru a nu se suprapune activitățile? Aș dori să aflu părerea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Panțieri. Doamna Fot- Fotiga de la ECR are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă urez bun venit, domnule director. Aș dori să, să adaug spuse, să adaug intervenția mea celor spuse cu privire la prioritățile Uniunii Europene. Mă bucur că conduce această instituție un polonez. Această instituție care veghează asupra zonelor geografice care au nevoie de intervenție europeană. Această zonă însă a fost creată totuși după primăvara arabă, ceea ce arată foarte clar că statele Europei Centrale și de Est și societățile acestor state se angajează acolo unde există riscuri și provocări indiferent dacă este vorba aici de vecinătatea estică sau, um, sau sudică. Trebuie să uh, să evităm contrastul între regiuni, ca și cum uh, uh, ca și cum uh, facem o, ca și cum cântărim gravitatea problemelor, trebuie să încercăm să soluționăm problemele acolo unde apar. Iar, iar uh, provocarea noastră este că ne confruntăm cu probleme uriașe atât în sud cât și în est. Obligația noastră în această situație este să reacționăm în mod adecvat, în mod pertinent și să răspundem tuturor acestor provocări Mă bucur foarte mult că are loc această dezbatere astăzi. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Lambsdorff. Ja, vielen Dank, vielen Dank äh, auch an äh, Jerzy Pomianowski für die Mulțumesc. Mulțumesc și domnului Pomianowski pentru prezentare. Aș dori să spun câteva lucruri, începând cu mulțumiri. În primul rând, mulțumiri către director și uh, Uh, toți cei care lucrează la Fondul European pentru Democrație. Când am negociat atunci cu Consiliul, una dintre dorințe din partea unui sta, uneia dintre stat, uh, statele membre uh, a existat așadar dorința să existe un secretariat foarte restrâns care să se ocupe de tot. Vă puteți închipui uh, Uh, în ce măsură 13 persoane pot să uh, proceseze mii și mii de cereri în mod, uh, în mod cuprinzător, conștiincios. Este o muncă enormă și vă mulțumesc pentru ea. În al doilea rând doresc să mulțumesc colegilor care până acum au lucrat în Consiliul de Guvernare uh, Um, care nu sunt uh, aici, domnul Sala Franca, Veronic de Kaiser, Francisca Brandner. Um, îi uh, așteptăm pe noi colegi uh, cu nerăbdare. Și faptul că sunt prezenți în Consiliul de Administrație, de Guvernare, membrii din Parlamentul European, este uh, unul foarte pozitiv. L-am obținut în negocieri. Și Consiliul și Comisia își trimit reprezentanții. Deci este o structură unică, o formulă uh, um, nemai întâlnită în care lucrăm. Și încă o dată doresc să mulțumesc, uh, în al treilea rând, reprezentanților societății civile. Avem nouă deputați din Parlamentul European în Consiliul de Administrație și trei reprezentanți ai societății civile, însă aceștia fac parte și din comitetul executiv, din bordul executiv. Sunt uh, persoane care au foarte multă experiență din munca pe care au făcut-o uh, în societatea civilă cu uh, acordarea de sprijin unor beneficiari în situații foarte dificile și pot să vă spun că în calitate de reprezentant al Parlamentului în Comitetul Executiv uh, pentru mine cel mai important este să um, să lucrăm eficient și experiența acestor reprezentanți din societatea civilă ne ajută foarte mult în acest sens. Deci doresc să le mulțumesc. Care sunt provocările din punctul meu de vedere? Cred că ne confruntăm cu trei provocări cu toții în calitate chiar de Uniunea Europeană. Una dintre ele este ceea ce numesc acel pushback, uh, și anume reprimarea uh, măs- sau combaterea măsurilor de uh, sprijinire a democrației, uh, inclusiv uh, și asta din partea unor regime, uh, regimuri autoritare. Și este vorba aici și de uh, fundații uh, politice, Friedrich Ebert și altele uh, care încearcă să facă aceeași, uh, același tip de activitate. Deci, cum putem să facem să apărăm aceste și să protejăm aceste organizații care luptă pentru democrație, stat de drept și așa mai departe? Apoi, finanțarea. Trebuie ca și pentru următoarea perioadă să asigurăm finanțarea. Colegul uh, Panțeri va face parte din uh, Consiliu, Consiliul de Administrație și are dreptate că dacă vrem să că vrem să uh, menținem un echilibru între Est și Sud. Dar trebuie spus și faptul că din Sud nu a venit niciun euro pentru Fondul European de Democrație. Ne bucurăm acum că Spania a contribuit, uh, știind că situația a fost uh, situația financiară este una dificilă în Spania și totuși s-a reușit acordarea unor fonduri. Mi-aș dori ca acei colegi uh, care vin din țări care nu au finanțat să-și folosească influența pentru a crea o atitudine mai pozitivă față de o finanțarea acestui fond. Și încă un punct, domnul Grjib s-a referit la asta. Avem nevoie de răbdare în acest context. Democrația nu se uh, face de pe zi pe alta. Trebuie să avem răbdare, trebuie să fim în stare să primim și câte o lovitură, uh, iar Fondul pentru Democrație a fost creat tocmai pentru a acționa în locuri care poate sunt puțin mai riscante, mai uh, puțin obișnuite. Încă un punct, o provocare ce a fost din fericire eliminată a fost cea de găsirea unui consens aici la Bruxelles între instituții referitoare la nevoia de a avea acest uh, fond de la comis Comisie, Consiliu, Serviciul European de Acțiune Externă, reacțiile sunt pozitive și același lucru văd că este valabil și din partea Parlamentului European. Am, uh, discutasem intens acest fond, uh, negociasem intens uh, și acum, iată, am intrat în faza operativă și lucrurile merg bine. Deci nu pot uh, decât să vă urez toate cele bune. Iar dacă Consiliul de Administrație ridică restricțiile geografice, vom putea și va trebui să vorbim despre uh, creșterea secretariatului, pentru că este nevoie de resurse pentru a acoperi atâta teritoriu. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Lambsdorff. <coughs> Putem uh, vedea că Uh, unii au teme de făcut pentru acest buget hibrid. Doamna Lözing acum. Mulțumesc. Aș dori să mă raliez celor spuse de colegi. Acest instrument, așa cum a fost creat, este caracterizat prin uh, două elemente speciale. În primul rând, complexitatea despre care ați vorbit și, în al doilea rând, rapiditatea. Iar pentru mine, uh, chestiunile de control și transparență nu au voie să fie neglijate. Deci am o primă întrebare referitoare la controlul bugetar Conform statutului, articolul 10, Fondul European pentru Democrație, și ați vorbit despre asta, este, uh, este finanțat uh, parțial și uh, din bugetul european. Pe pagina 16 a raportului este prevăzut că fondul se supune auditului Comisiei, precum și Uh, uh, controalelor instituționale prevăzute de dreptul belgian. Întrebarea mea este, în viitor se va continua așa? Sau se poate face referire la o, o parte terță, fac referire la aliniatul 3, la paragraful 3, uh, aliniatul 4? Poate fi uh, făcut acest, uh, acest audit și de către o firmă externă de audit? Și încă o întrebare, uh, intervenții. În introducerea raportului anual spuneți că sprijinirea democrației este din nou pe agenda geopolitică și, drept urmare, munca acestui fond a devenit mai relevantă din punct de vedere politic. La pagina 5 este prevăzut că implicarea uh, fondului are loc uh, să spun așa, fără a fi detectată de radare, din cauza naturii acestui instrument. În statutul fondului, la articolul 2.2, liniuța 2, se vorbește despre faptul că, printre altele, pot fi sprijiniți și, citez, emerging leaders, lider potențial. Am încercat să-mi închipui despre ce este vorba și mă întreb cum sunt alese ONG-urile uh, sau fundațiile politice sau acești emerging leaders? Care sunt criteriile de selecție? În situații atât de complexe precum Siria, s-a vorbit despre Siria, uh, acolo nu este rezonabil să intervenim, dar mă întreb, în Egipt sau în Ucraina, cum ne dăm seama în astfel de situații ce este rezonabil și care sunt criteriile conform cărora sunt uh, selecționați beneficiarii sprijinului? Și încă o întrebare concretă referitoare la Ucraina, pentru că a fost prezentată ca o regiune mm, în general. Mă întreb dacă nu există diferențe regionale în interiorul Ucrainei. Mă, întorc dacă există, mă întreb dacă există Uh, sprijin în estul Ucrainei referitoare la ONG-uri sau posibil lideri. Care sunt actorii care sunt sprijiniți în mod... Uh, care sunt exact aceștia? Mulțumesc, domnul Beautycoffer. Mulțumesc. Aș dori să îi mulțumesc domnului Pomianovski pentru munca depusă în primul an, dumnealui și echipei sale. Cred că cu toții suntem uh, mulțumiți de faptul că uh, fondul uh, se conturează foarte bine uh, după numai un an de existență. Și ca viitor membru al Consiliului aștept cu nerăbdare să cooperez cu dumneavoastră. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule director, că pe măsură ce vedem în zona de activitate a fondului tulburări crescânde, vom continua să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a sprijini actori care doresc schimbarea democratică și bazată pe drepturile omului. Și sunt de acord cu dumneavoastră, domnule director, că, așa cum ați spus în uh, introducerea raportului dumneavoastră, stabilita stabilitatea pe termen uh, scurt nu trebuie să submineze atenția acordată drepturilor omului în general. Câteva chestiuni mai specifice, pe scurt. Ați menționat în mod explicit situația din Egipt, de exemplu, și cât de, dificil, de dificile devin lucrurile. Aș dori să vă rog să ne explicați cum credeți că fondul ar putea să abordeze această situație. În al doilea rând, cred că motoul de a-i sprijini pe cei care n-au niciun sprijin este foarte logic, dar ne întrebăm atunci de ce se sprijină numai o minoritate de grupuri neînregistrate până acum și ce se face sau ce s-ar putea face în viitor pentru a îmbunătăți această abordare. Apoi, câțiva colegi s-au referit la chestiunea mandatului geografic. Ca să spun lucrurile foarte clar, eu vă invit să fiți proactiv în uh, pe acest uh, subiect. Nu cred că argumentul unei lipse de finanțare trebuie să ne rețină, pentru că aș putea să-mi închipui că am solicita fonduri suplimentare dacă este vorba de uh, subiecte iminente, inclusiv într-o zonă geografică mai extinsă. Și ca să numesc o țară, în mod specific, de exemplu, eu aș crede că trebuie să includem Rusia în mandatul geografic al fondului. Am o întrebare referitoare la contribuțiile financiare. Este ceva ce reia și ce, spun, ce a spus uh, Graf Lambsdorff. Ce credeți că s-ar putea face pentru a face ca uh, țări precum Italia, Franța și Portugalia, care au interese puternice în uh, vecinătatea sudică, pentru a-i aduce alături de ceilalți parteneri finanțatori. La ora actuală, în plus, nu sprijinim niciun proiect în Israel, în Israelul propriu-zis, cu toate că știm cu toții despre situația minorității arabe din Israel și uh, tendințele negative referitoare la dreptul de asociere restricțiile impuse de lege. Poate ne puteți explica ce s-ar putea face mai bine acolo și, în plus, ce am putea face referitor la Algeria, unde nu suntem foarte puternic reprezentanți, reprezentați la momentul de față. Și ultima întrebare referitoare la Belarus. Um, nu este foarte sus pe, în topul priorităților în Est. Și aș vrea să înțeleg care sunt factorii care până acum nu v-au permis să aveți mai multe activități acolo și cum vedeți lucrurile pentru viitor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Butikofer. Ni s-a alăturat și domnul uh, Brock. Este clar că Deputații au uh, analizat îndeaproape raportul anual prezentat de către domnul Pomianovski și cred că au fost adresate toate întrebările importante referitoare la, ultimele, la primele 15 luni uh, de activitate ale acestui fond. Am să îl rog pe domnul Pomianovski să ne dea un răspuns cuprinzător, dar succint la întrebări. Aveți cuvântul. Uh, mulțumesc, domnule președinte, pentru timpul generos alocat. Sper că voi putea să răspund la toate întrebările puse, care mi s-au părut foarte interesante și legitime. Așadar, vă mulțumesc pentru aceste contribuții. Mulțumesc pentru felicitările pentru munca noastră. Este foarte important pentru echipa mea să avem acest, această susținere și încurajare. Pentru că este foarte important să uh, avem aceste încurajări după un timp atât de scurt. Domnul Cristian Preda, Ați întrebat cum putem obține un echilibru între proceduri, să fim în același timp flexibil dar suficient de organizați pentru a putea acorda finanțările și au fost uh, lecțiile pe care le-am învățat în Ucraina când am vizitat Euromaidanul. Am descoperit că în timpul unei revoluții reale, în timpul unor proteste și în neliniști sociale, într-o o procedură flexibilă ca a noastră, care are doar trei pagini, comparativ cu 240 de pagini pentru cererea de standard pentru fondurile comunitare. Cererea noastră are doar trei pagini, care poate și ele sunt prea multe. Cei cu care am discutat de la început, uh, la Euromaidan, spuneau că vor solicita susținerea, dar nu astăzi, pentru că nu știau, știau ce se va întâmpla mâine. Așadar, există o anumită logică care poate să fie validă azi, dar mâine sau poimine să nu mai fie validă. Și în același timp, în Ucraina, după cum uh, vă amintiți, Ianucovici, în 16 ianuarie, a adoptat, a inventat o lege asemănătoare cu cea din Putin sau cele din Egipt, uh, prin care interzicea orice activitate a ONG-urilor. Și în două zile, lucrurile s-ar fi schimbat dramatic pentru că ceea ce fusese legal ieri, astăzi nu mai era legal. În acest sens, uh, suntem încă într-un proces de învățare. Noi considerăm că nu există suficiente proceduri flexibile. Fondul nostru și-a atins o limită între o procedură foarte uh, ușoară, dar în același timp uh, să fim responsabili în legătură cu utilizarea acestor fonduri pentru a evita proasta utilizarea lor. Ceea ce mă aduce la întrebarea doamnei Lozing în legătură cu cum știm uh, cui să acordăm fondurile legată și de întrebarea domnului Panzeri cum asigurăm sinergiile. Un element foarte puternic al uh, modelului nostru operațional este să ne bazăm pe, uh, o, pe echipe în practică. Noi nu am avea o șansă de a coopera dacă nu, dacă nu am avea mm, colaborarea celor, celor de pe teren. Ehm, mă temeam să văd dacă premisa va funcționa sau nu și se pare că este cea mai eh, de succes parte a eh, activității noastre, de fapt. Ehm, ambasadele statelor membre, delegațiile comunitare, toți ne-au acordat eh, informații, noi utilizăm, mm, punem împreună aceste informații, ne folosim de experiența noastră pentru a ne asigura că uh, cei pe care îi ajutăm nu sunt parteneri accidentali. Nu apare cineva din neant, nu susținem pe cineva că dacă un activist social uh, încearcă să se implice în domeniul politic, aici uh, există o nișă. Dacă cineva dintr-un ONG neutru trece în activismul politic este o persoană uh, cunoscută. Până acum, instrumentele majore, în special cele comunitare, nu puteau să susțină o asemenea tranziție de la domeniul ONG către cel politic și de aceea aici fondul nostru uh, vine și ajută, susține uh, unde nu exista susținere înainte cu viteză și de asemenea umple un vid care exista înainte. Și în legătură cu echilibrul între sud și est, uh, susțin comentariul doamnei Fotiga, că într-adevăr că nu există o, după cum vedeți pe tabelul cheltuielilor, exact uh, în timp de un an, jumătate din cheltuielile au fost acordate estului și jumătate sudului. Încercăm să uh, avem o abordare bazată pe necesități. Deci câte solicitări primim, uh, încercăm să reacționăm. Democrația nu se poate exporta, se poate doar susține de către cei din interiorul societății care încearcă să o susțină. În acest sens, dacă nu primim cereri, este foarte dificil să ne desfășurăm activitatea. De ce Algeria este subreprezentată. Am primit uh, foarte puține cereri din Algeria. Așadar, pentru noi este un partener dificil, încercăm să facem ceva, dar nu putem să îi obligăm pe oameni să depună cereri. În ceea ce privește Israelul și Rusia, am asumat ideile dumneavoastră am început, în Consiliul Director, am început să dezbatem rolul unui mandat geografic, însă știți că și dumneavoastră sunteți reprezentați acolo, așadar vă rog susțineți această agendă pentru a susține uh, munca fondului. În legătură cu Belarusul, Belarusul face parte din activitățile noastre suntem într-o situație foarte dificilă. De peste 20 de ani avem același dictator, însă de, de aceeași durată avem aceeași opoziție. Așadar, este foarte dificil să, sus, să apară noi actori, susținem grupurile existente cu toate acestea. Aceștia sunt deja susținuți la nivel internațional și recunoscuți, deci rolul uh, fondului nostru și al flexibilității de finanțare este unul important, dar uh, nu este crucial pentru activitățile de acolo. De aceea, în Belarus, așteptăm uh, să apară activismul nou și situația din Ucraina a făcut lucrurile mai dificile pentru că societatea din Belarus vede o dificultate în comportamentul Rusiei, agresiunea Rusiei duce la foarte multă teamă de un război civil în Belarus. Asta ni se spune de pe teren și astăzi societatea civilă este chiar mai puțin activă decât înainte. În ceea ce privește confidențialitatea și transparența, deja am fost auditați de două ori de către comisie, audit care a trec, pe care l-am trecut cu note foarte bune și bineînțeles că ne supunem tuturor regulilor de contabilitate care apar în legislația belgiană, belgiană pentru că noi suntem o fundație cu sediul în Belgia. Însă, la fiecare șase luni, raportăm granturile și finanțările către Consiliul Director. Este un lucru foarte dificil pentru secretariat, pentru că durează cel puțin două săptămâni să se pregătească aceste documente, deci o lună pe an este dedicată acestor proceduri de pregătire a rapoartelor contabile. Există și comitetul executiv, șase membri ai Consiliului Director, plus, care supraveghează activitatea de zi cu zi în sensul în care că se uită la cheltuieli și la activități. Există așadar o supraveghere instituțională și o monitorizare de zi cu zi în chiar structura de guvernare. Mai puțin de 20% din uh, proiecte primesc statutul de vizibilitate scăzută în cazul în care un beneficiar poate să fie încarcerat sau stigmatizat politic datorită acestei susțineri. În Siria avem beneficiari, dar din motive clare uh, nu publicăm pe cât uh, posibil susținerea acordată acolo, la fel în Belarus, la fel în Egipt. Cum facem acest lucru? Aici pot să vă relatez din experiența mea din anii 80, când eram în, un tânăr activist în opoziția poloneză, folosim aceleași tehnologii din anii 80. Se găsesc în multe cărți și amintiri. Câteodată este vorba de un simplu plic. Funcționează prin mecanismul controlului intern, și prin uh, monitorizarea activităților și încrederea în activiștii care își riscă viața și libertatea pentru a-și continua activitățile. Aplicăm toate aceste lucruri uh, în uh, situații în care avem garanții, deci toate activitățile noastre sunt selective și acțiunile bine pregătite. În asemenea cazuri, Securitatea beneficiarului este o primă prioritate și protecția beneficiarului este prioritatea noastră absolută. Așadar, sunt sigur că nu am răspuns tuturor întrebărilor, însă timpul nu îmi permite să o fac. Sunt pe întreg de sunt total de acord cu domnul Panzeri că trebuie să punem accentul pe prioritățile noastre și să avem sinergii cu toate instrumentele, în special cele europene, pentru a susține societatea civilă, democrația și drepturile omului. Acest fond umple vidul acolo unde instrumentelor europene nu pot să financeze. Este vorba de grupuri neînregistrate sau când trebuie să acționăm foarte rapid în Uh, cazul în care uh, propunerile ar, ar putea fi analizate doar în timp prea lung. Uh, bineînțeles că sunt la dispoziția dumneavoastră și voi veni din nou să vă răspund întrebărilor oricând voi fi solicitat. Vă mulțumesc, domnule Pomianovski. A fost o relatare foarte completă în legătură cu activitățile fondului. Mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbatere și acum luăm o pauză de un minut, după care președintele Brock va uh, continua um, um, um, prezidarea reuniunii cu relatarea domnului Barzani în legătură cu vizita sa în regiunea kurdă din Irak. Meine Damen und Herren, ich darf die Sitzung erneut eröffnen. Doamnelor și domnilor, redeschid sesiunea. Möchte mich entschuldigen, dass ich erst jetzt gekommen bin, aber es hat Îmi cer scuze că am venit tocmai acum, dar a avut loc o reuniune între singurele două partide conservatoare uh, din această lume, Uh, Partidul Popular European și Partidul Comunist Chinez. Ne bucurăm să putem uh, duce această discuție cu domnul Barzani. Vă urez bun venit, domnule uh, Barzani, cancelar al Consiliului de Securitate al regiunii Kurdistan din Irak. Apreciem prezența dumneavoastră astăzi aici pentru a discuta situația actuală în lupta împotriva statului islamic. Urmărim cu foarte mult interes evenimentele din Kobane și uh, uh, rebeli uh, curzi irachieni uh, s-au alăturat uh, luptătorilor din Kobane. Ei au putut să traverseze uh, înspre Siria prin Turcia și este un pas important. Vedem că concetățenii dumneavoastră își asumă foarte multă responsabilitate pentru prietenii curzi din cobane. Vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ați făcut, de exemplu, pentru a proteja și alte comunități, inclusiv ezidiții și responsabilitatea pe care v-ați asumat-o acolo. Știm cu toții cât de dificilă este situația, uh, această, acest amesti, amestec de chestiuni religioase, etnice, uh, război și așa mai departe. Nu reușim foarte bine să cuprindem toată situația și poate ne puteți uh, ajuta cu unele informații, astfel încât și noi să ne putem uh, uh, aduce contribuția la a împiedica noi genociduri în uh, lume. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Alproc, diversi membri ai Parlamentului European. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că m-ați invitat să discutăm despre situația de securitate din regiunea Kurdistan și viitorul poporului nostru. Există preocupări în legătură cu uh, uh, securitatea poporului nostru. Uh, ați văzut cu toții uh, imagini groaznice cu uh, persoanele, cu minoritățile ucise, masacrate, decapitate în Irak. Este vorba de o amenințare de securitate la nivelul cel mai înalt. Trăim în vremuri extrem de grele pentru pacea și securitatea internațională, dar comunitatea internațională pare să fie nedoritoare să ia o decizie decisivă și inevitabilă de a proteja uh, viețile nevinovaților. Această reticență a dat ocazia uh, organizației teroriste ISIS să intre în uh, orașul Sinjar în august și să ucidă mii de persoane, să Uh, ia prizoniere uh, zeci de femei uh, comițând un genocid. Este vorba de o crimă împotriva întregii lumii libere. La 8 iunie, doar două zile după căderea Mosulului, am alertat guvernul irachian în legătură cu un atac imina, iminent asupra orașului și ne-am oferit să trimitem forțele Peșmerga pentru apărare, însă avertizările noastre nu au fost ascultate. În 10 iunie, uh, sute de, uh, de luptători ISIL au intrat în orașul Os, Mosul și au ocupat aeroportul și clădirile guvernamentale. Avan, avansul acestui grup și colapsul armatei irachiene au confirmat mm, amenințările noastre din alertele noastre din anul 2014. O Uh, divizie a Poliției Federale a dispărut total și zeci de mii de soldați și-au abandonat armele grele și în câteva ore teroriștii ISIS au devenit dintr-o organizație teroristă nemiloasă un stat. Acum au uh, taburi, artilerie grea și arme avansate. Împreună cu armele capturate în Siria, aceste uh, Uh, armamente amenință întreaga, um, întreaga regiune și restul lumii. S-au folosit stocurile de arme pentru a uh, înainta către uh, statele minoritare. Zeci de mii de creștini și iasidi au fost obligați să se convertească la islam, sau uciși în câteva zile, sute de fa- zeci, mii de familii au căzut victime acestor teroriști. Atacurile uh, din 3 august au urmat și uh, s-au comis atrocități uh, incredibile. Mulțumim Statelor Unite și statelor europene pentru că au ascultat Uh, chemările noastre disperate pentru a acorda susținere aeriană, dar trebuie mult mai mult. În Sinjar a fost o baie de sânge. Vecinii care au conlocuit generații au, uh, s-au îndreptat împotriva iasidilor. Bărbații au fost uh, împușcați, femeile violate, ucise și zeci de mii au fost vânduți în sclavie. Mulți au trebuit să fugă în disperare. Mulți au murit în munți eh, din cauza de, de foame și de sete, în timp ce ISIS continua cu masacrul. Este vorba de un eh, genocid împotriva curzilor iasizi și a, eh, a fost un eveniment extrem de predictibil și care put, ar fi putut fi împiedicat. Ajutoarele aeriene au salvat multe Uh, vieți, însă multe dintre femeile noastre au, au fost uh, luate în prizoniera și sunt sclave, sunt vândute uh, triburilor islamice. Am văzut deportări în masă și utilizare a armelor chimice. De la aceste atacuri ne-am organizat și am reobținut o mare parte a teritoriilor din, din ISIS. Însă Uh, războiul nu va, se va termina niciodată. Nu este vorba doar de capabilitățile necesare militare ale ISIS care ar trebui să preocupe vestul, este vorba de veniturile fără egal care uh, finanțează ISIS. ISIS nu recunoaște granițele și nu ezită să atace dacă are posibilitățile. Pentru a pune lucrurile în termeni uh, generali, ISIS generează între 3 până la 6 milioane de dolari prin vânzarea de petrol pe piața neagră. Se vând și artefacte și grâu, primește bani din partea donațiilor externe și prin răscumpărări. Mii de uh, Uh, luptători din lume, inclusiv din Europa, uh, se îndreaptă către Orientul Mijlociu pentru a se alătura ISIS. Reprezintă o amenințare pentru, întregi, pentru statele din întreaga regiune. Este o amenințare care nu trebuie să fie luată uh, care trebuie să fie luată în serios nu trebuie să credeți că lupta a fost câștigată. Este vorba de un uh, dușman comun și o responsabilitate comună. Regiunea Kurdistanului nu luptă doar jihadiștilor din uh, Orientul Mijlociu, uh, luptă împotriva teroriștilor din Belgia, Regatul Unit, uh, mulți care vin și uh, vin cu obiectivul de a ucide și a intimida nu se poate negocia cu ei. Nu înțeleg și nu recunosc pacea, coexistența, democrația sau celelalte valori pe care le împărtășim cu toții. Or on the front line of fighting. Astăzi se luptă cu organizații internaționale care doresc să distrugă și să arunce în haos cele mai stabile părți din Orientul Mijlociu. Luptă, luptătorii peșmerga luptă pentru o lume liberă. Iar pe de altă parte, lumea liberă pare nepregătită, nu este dor, nu este gata să ne dea armele de care avem nevoie pentru a înfrânge ISIS. Pe 25 octombrie, trei frați curajoși au fost uciși în timpul unui conflict armat cu ISIS. Probabil numele lor nu va spune nimic, dar nu-i vom uita. Ei au, au murit în urma unui atac sinucigaș, fiindcă nu aveau armele necesare pentru a penetra vehiculele, pentru că nu aveau armele necesare pentru a se apăra. Doamnelor și domnilor, au murit pentru că lumea liberă stă cu mâinile în sân, rămâne cu mâinile în sân în fața acestor evenimente. Motive pentru care Uh, am pierdut uh, mii de luptători pașmeri. Mii de luptători peșmerga. Regiunea Kurdistanului luptă pe trei fronturi la ora actuală. În primul rând, uh, împotriva terorismului. ISIS, la ora actuală, Al-Qaeda mai trecut și în trecut și așa mai departe. Regimul Bati și uh, regimul care au folosit uh, și regimul irachian care a folosit uh, arme chimice împotriva populației. Am uh, luptat uh, cu teroriștii de 100 de ani și vom face în continuare. Ducem un război financiar cu guvernul de la Bagdad. Motivul pentru care luptătorii Pașmerga nu au arme este că guvernul federal nu le oferă instrucție și arme în, în ciuda obligativității, obligativității constituționale. Luptătorii peșmerga au uh, știut întotdeauna că este datoria lor să, să moară pentru Irak, să lupte pentru Irak, dar drepturile lor au fost ignorate. Guvernul irachian a înghețat salariile administrației din februarie și peșmerga luptă în continuare împotriva terorismului mondial fără să fie plătiți. Facem tot ce putem, dar nu avem mijloace la dispoziție. Chiar dacă suntem singurii care uh, înregistrează victorii împotriva teroriștilor, nu primim arme nici de la guvern, nici de la aliații din coaliția internațională împotriva ISIS. Costurile războiului actual plus uh, cei peste 1,5 um, milioane de refugiați și persoane strămutate interne reprezintă o povară financiară și o povară pentru noi. Fără niciun fel de sprijin de la guvernul irachian. Iar guvernul federal irachian continuă să facă presiune asupra Occidentului asupra țărilor care ne trimit uh, arme și asistență umanitară, obligând, obligând transportul să treacă prin Bagdad, ceea ce cauzează întârzieri. Aceste întârzieri pun în pericol viața celor care luptă în, în prima linie, a întâia linie a frontului și uh, aduc probleme alimentare și așa mai departe. Avem nevoie de uh, mai mult sprijin din partea țărilor europene și din partea lumii întregi, fiindcă noi ducem un război care nu poate fi câștigat cu AK-47 și cu armament insuficient. Nu avem încă instrumentele necesare pentru a ne uh, proteja împotriva uh, minelor uh, și împotriva atacurilor sinucigașe. Mi s-a spus că nu, nu ni se poate oferi ajutor din cauza Bagdadului până acum. Această politică este greșită și trebuie să fie revizuită. Au existat, uh, sau au, unele țări europene au făcut donații generoase, dar uh, mare parte arme ușoare și muniție. Nu putem să luptăm împotriva unui uh, dușman care are mijloace financiare uriașe la dispoziție, care este înarmat cu, cea, cu armament de, de ultimă generație, cu arme ușoare. Iar responsabilitatea de securitate este delegată Uh, uh, găzilor originare pe șmerga de către guvernul federal. Am uh, în 2003, după înlăturarea um, lui Saddam, uh, ne-am alăturat Irakului și în uh, coaliția internațională am trimis uh, forțe pe șmerga în Bagdad și am pierdut foarte mulți oameni în 2003 și în 2006 și în 2007 în timpul războiului civil. Dar Irakul trebuie să își să facă față răspunderilor pe care le are. Este inacceptabil că Bagdadul re, uh, pune capăt uh, transporturilor alimentare din cauza unor neînțelegeri politice. La fel, același lucru se întâmplă și cu transporturile de armament. În momentul în care părțile își vor uh, duce la bun sfârșit uh, obligațiile, se va pune capăt aceste situații, inclusiv din partea guvernului Bagdad. Noi dorim să obținem aceste schimbări în mod pașnic, dar nu mai putem tolera situația actuală. Mi s-a dovedit în nenumărate rânduri că curzii sunt, răs, sunt responsabili și aduc o contribuție stabilă la pacea internațională, aducând, uh, punând, uh, iar, iar, um, iar încheierea violenței, încetarea violenței în Irak este, un, este interesul nostru principal. Dar e nevoie și de o reacție internațională. Iar uh, Kurdistanul luptă împotriva terorismului în prima linie. A venit vremea ca Uniunea Europeană să dea dovadă de rol de conducere și să-și consolideze angajamentul altor de noi. Datoria noastră este clară, să protejăm regiunea Kurdistanului și să apărăm comunitatea sa, dar, lumea, dar restul lumii trebuie să ne ajute, trebuie să fie altor de noi. Regiunea Kurdistanului apără libertatea și experiența noastră democratică tânără dar Uniunea Europeană trebuie să lupte umăr la umăr cu noi pentru a identifica strategii imediate care să ne permită să înfrângem amenințarea teroristă pentru ca dumneavoastră să nu vă confruntați cu amenințarea teroristă aici, în capitala dumneavoastră. Noi apărăm nu numai curzii, ci și alte uh, minorități etnice și culturale. Noi suntem acum, adăp- oferim adăpost celor care fug din Irak, Siria și suntem un raz de speranță pentru milioane de oameni. Am uh, desfășurat trupe în cobane pentru a trupe kurde în cobane pentru a-i apăra pe frații și surorile lor uh, de acolo. Guvernul nostru și instituțiile noastre includ uh, uh, toate etniile și toate religiile, iar această experiență are un trecut lung în regiunea Kurdistanului și noi vom continua această tradiție. Experiența noastră se, întemeie, se întemeiază pe principiul coexistenței și respectului drepturilor omului. Noi nu suntem o amenințare la pace în Orientul Mijlociu. Noi suntem o oază de pace și stabilitate în această regiune care a fost cuvântată în, în caos și incertitudine. Vreau să mă, folosesc de această, să mă folosesc de această ocazie pentru a vă mulțumi, pentru a mulțumi Uniunii Europene și statelor membre pentru asistența umanitară pentru sutele de mii de oameni care au nevoie de apă, alimente și adăpost în regiunea noastră. Suntem optimiști în ceea ce, primește, în ceea ce privește viitorul și așteptăm mai mult sprijin de la Uniunea Europeană și mai multă angajare. Vă mulțumesc încă o dată pentru că mi-ați dat ocazia de a lua cuvântul în fața dumneavoastră. Dacă aveți întrebări, sunt gata să vă răspund. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Payon. Oui, merci. Domnul Payon. Mulțumesc, domnule Bazani, pentru sinceritate. Ați criticat comunitatea internațională pentru întârzierea și insuficiența asistenței, precum și guvernul federal irachian, care care nu vă dă mijloace necesare pentru lupta pe care o duceți. Aș dori să vă adresez câteva întrebări care sunt interne, dar care țin de acest mediu. Pe de o parte, vedem că uh, războiul împotriva ISIS, ISIS uh, reprezintă o provocare strategică. Vreau să vă întreb dacă s-a schimbat uh, relația cu Turcia, care nu a fost prea dornică să, să ajute combatanții curs și, Iran, și cu Iranul, care a fost mai activ. S-a schimbat uh, viziunea raportului de forțe. În al doilea rând, uh, președintele a, ce, a cerut la începutul lunii iunie un referendum privind uh, independența Kurdistanului irachian. Care este situația organizării acestui referendum și uh, care ar fi situația de la Kirku? Ați spus uh, și dumneavoastră că uh, Există peșmerga care sunt aproape de pe PKK și pe idei, care, care este situația și um, putem să vorbim și pe viitor de acest optimism pe care îl resimțiți acum? Merci, Monsieur le Président. Merci pour euh, cet exposé euh, très, très complet. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru această prezentare exhaustivă care ne prezintă situația pe teren. Aș dori să vă întreb câteva lucruri privind raportul de forțe. În ceea ce privește peșmerga, care este raportul numeric, proporția numerică față de forțele statului islamic? Și uh, asta din cunoștințe dumneavoastră de la fața locului, care sunt mijloacele de informație în ceea ce privește ce se întâmplă în teritoriile cucerite de statul islamic. Și ați, vreau să vă întreb dacă ați solicita Uniunii Europene, occidentalilor, să susțină prin mijloace concrete să se susțină prin mijloace concrete pe combatanții dumneavoastră, vreau să vă întreb în ce domenii credeți că e cea mai, există cea mai mare nevoie de armament. Ați vorbit despre armament greu, dar e suficient? E numai, nu vorbim numai despre asta sau vorbim și despre uh, armament aerian, mijloace aeriane, iar în acest caz combatanții dumneavoastră au uh, au cunoștințele necesare pentru a folosi acest armament dacă l-ar avea. Mulțumesc, domnule Balzani. Vreau să vă urez bun venit în numele grupului ECRS pe domnul Teanăc și eh, vreau să salut curajul eh, combatanților șmerga împotriva statului islamic, care reprezintă o amenințare regională și mondială, chiar și un flagel care trebuie eliminat. S-ar putea ca ISIS să fi comis crime împotriva umanității și chiar uh, genocid împotriva iazidiților și o să cer investigarea, anchetarea acestui lucru în, um, la ONU și la Parlamentul European. Um, salut uh, acordul cu Turcia care permite combatanților peșmerga să, să aibă trecere liberă în, în Kobani, în Kobane, iar acum uh, luptă pe lângă IPG și uh, oferă asistență trupelor aliate și militare aeriene în regiune. Cum um, Considerați că se desfășoară discuțiile de pace între domnul Ocalan și Ankara după escaladarea conflictului în ultimele săptămâni cauzată de faptul că Turcia nu permite liberă trecere a, nu permitea libera trecere a frontierilor. Cred că a venit vremea să revizuim listarea PKK pe lista teroriștilor. Și încă un lucru, țările din Golf, cum ar fi Qatarul, fiindcă se vorbește foarte mult în, în presa britanică, uh, au uh, eliminat finanțarea teroriștilor uh, jihadis, care ar fi putut ajunge și la statul islamic. S-ar putea uh, ca, uh, um, ca și sper că noul uh, guvern uh, irachian, care are și un ministru de finanțe kurd, acum sper că va da dovadă de incluziune și va include toate regiunile Irakului și va distribui uh, resursele de care aveți nevoie și pe care nu le-ați primit, uh, pe care statul, pe care uh, regiunea kurdistană nu le-a primit atâta timp. Vă mulțumesc foarte mult, vă urez o vizită plăcută um, aici în Bruxelles și la instituțiile europene. Chair and... Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Bazani, pentru, pentru această discuție într-o vreme foarte dificilă pentru dumneavoastră și pentru întreaga lume. Suntem cu toții foarte îngrijorați pe domnul Orientul Mijlociu a suferit prea mult timp uh, Uh, din cauza faptului că dușmanii dușmanilor uh, tăi sunt prietenii tăi și această discuție poate avea loc și astăzi. Ați putea să ne spuneți care este rolul um, Republicii Islamice a Iranului în ceea ce privește lupta împotriva statului islamic uh, și influența sa în Bagdad? Ați putea să ne spuneți câteva cuvinte și despre progresul înregistrat în, um, în negocierile de pace între dumneavoastră și Turcia, între regiunea noastră și Turcia. Herr Pazzani, äh, Doamna Lözing, mulțumesc. Uh, mulțumesc, domnule Barzani. Suntem cu toții de acord că rezistența împotriva uh, actelor uh, oribile ale statului islamic trebuie să fie consolidată. Mă interesează cum vedeți rolul PKK. Ce părere aveți despre faptul că uh, Um, Turcia ar trebui să-și deschidă granițele pentru luptătorii PKK. Aceștia au jucat un rol uh, foarte important în salvarea ezidiților și joacă un rol uh, foarte important în apărarea Rojavas. De asemenea, ați solicitat sprijin. M-ar interesa dacă ar, ați fi pentru um, furnizarea de arme și pentru YPG, forțele IEPEC, um, și ce părere aveți despre faptul ca Turcia să creeze o zonă tampon la Rojava? Ați vorbit de asemenea de pe, despre trimiterea uh, luptătorilor pe Șmerga în această zonă și la Kobane, uh, o întrebare concretă. Această trimitere a, de forțe a fost legată de condiții, inclusiv cele legate de apărarea uh, Rojava. Și, în plus, încă ceva referitor la modul în, în, la ce rol vedeți că ar putea avea Assad în apărarea împotriva statului islamic um, care este de-a dreptul fascist. Veți uh, sprijini mai degrabă uh, intențiile occidentale de a avea o schimbare la, la nivelul regimului sirian? Thank you, President. Uh, Mr. Barzani, I'd uh, add my own uh, welcome. Domnul Smith, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule Barzani. Uh, și vă mulțumesc pentru prezență uh, în rândul nostru. Bun venit în comisia noastră și sunt de acord uh, cu colegii pentru sprijinul uh, pe care l-au exprimat față de dumneavoastră. Două puncte. Ați vorbit despre faptul că ISIS uh, au vândut uh, petrol în, uh, în valoare de aproximativ 3,6 milioane uh, de dolari. Ce putem face noi pentru a limita accesul la acest um, la acest petrol. Știm că există diamantele provenite din conflicte. Ce putem face pentru a împiedica vânzarea acestui petrol provenit din conflict? Practic, ISIS își, creează propria economie și ce putem face pentru a împiedica acest lucru? S-a vorbit despre importul de rafinerii mobile. Putem face ceva pentru a împiedica uh, ca ei să obțină astfel de rafinării. Referitor, m-ar interesa și uh, ceea ce a întrebat și domnul Tanăc, uh, statutul PKK și, de asemenea, guvernul federal irachian va îngheța o mare parte a bugetului și asta creează foarte uh, mari probleme pentru uh, guvernul regional kurd. Putem face ceva, nu vorbesc, uh, în mod special, nu vorbesc despre furnizarea de arme, ci din punct de vedere operațional și financiar, dacă putem face ceva. Um, aș fi recunoscător pentru reacții la aceste comentarii. Mulțumesc, domnule Barzani, aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să vă răspund și voi încerca să o fac uh, în mod cât mai uh, riguros. Nu există schimbări referitor la ceea ce solicităm. Ce ne, la ce ne, și mai ales referitor la ce așteptări avem față de turci. În ceea ce privește nevoile de care, pe care le avem în acest război și echipamentele grele, armele grele de care avem nevoie. Nu, nu am fost foarte specific, dar primim uh, orice fel de armă sofisticată care ne permite să fim mai înarmați decât inamicul. Este un inamic care a reușit să cap captureze uh, arme de la uh, armata irachiană și, și siriană. Uh, când au ajuns la curzi, erau mult mai înarmați decât înainte. Au, au ajuns la curzi folosind armele irachiene și siriene pe care le capturaseră. Au artilerie de, uh, de distanță mare, uh, rachete, uh, camionete americane și așa mai departe. Au o serie întreagă de arme. Iar luptătorii peșmerga aveau niște arme uh, învechite, uh, depășite, pe care le-au capturat de la fostul regim irachian. Și, din păcate, curzii nu au putut să-și cumpere propriile arme, în loc ca guvernul irachian să le furnizeze arme, nu, nu, nu numai că nu le-au furnizat arme, dar nici măcar nu le-au permis să aibă acces la, la aceste arme. Deci când solicităm sprijin pentru armament greu, vorbim despre tancuri, artiler, artilerie grea, despre uh, vehicule blindate, uh, și uh, lucruri și armament care să-i protejeze și să le permite să combată, elicoptere care să permită uh, evacuări uh, și transporturi de pe câmpul de luptă înspre spital, tot ce este nevoie pentru a combate inamicul. În ceea ce privește Turcia, noi speram ca Turcia să fi jucat un rol mult mai important uh, și să fi sprijinit mai puternic uh, aliații împotriva statului islamic. Înainte ni s-a spus că existau, um, că urmau să aibă loc alegerile prezidențiale și că existau uh, ostateci luați de către statul islamic și am înțeles ezitarea lor de a se implica în totalitate în acest război. Însă, de-a lungul întregii uh, desfășurări, am sperat ca Turcia să acționeze mult mai mult decât a făcut-o până acum. În ceea ce privește referendumul și ce se întâmplă, Referendumul este dreptul poporului curd. Trebuie să știm ce își doresc curzii, într-adevăr, și ce decizii vor să ia referitoare la destinul lor în viitor. Propunerea referitoare la referendum a mers în fața Parlamentului, Parlamentul a acceptat-o și acum se, ne aș, se pregătește acest referendum. Acum a avea un referendum este diferit de a acționa în conformitate cu el. Vrem ca acest referendum să fie făcut astfel încât și noi și lumea să știm și să înțelegem ce își, doresc, ce își dorește poporul curd și cum vrea să arate viitorul său. Cred că a existat o întrebare referitoare la dacă există o relație între luptătorii Peșmerga, KDP, PUK, ministrul uh, Peșmerga controlează uh, toate armele uh, furnizate peșmer, um, luptătorilor peșmerga, indiferent de afilieri politice sau din ce parte vin există un efort uh, uh, și ne gând, avem în vedere uh, integrarea tuturor forțelor noastre sub ministrul uh, Peșmerga. Este un efort uh, susținut, îndelungat, este o tranziție, în același timp este lupta, de zi, este lupta de zi cu zi, dar acest proces cu siguranță va avea loc. Cât Peșmerga există. Lupta, luptătorii în sine, forțele de luptă, nu sunt foarte mari. Cei care au fost înarmați pot să vă spun că sunt aproximativ 150.000 în Kurdistan. Nu, cu toții, nu, nu toți luptă, uh, nu toți sunt suficient de tineri să meargă pe front, dar cei care luptă la ora actuală sunt poate 40-60 de mii în funcție de câte persoane sunt uh, solicitate pe un anumit front sau nu. Însă numărul total este de aproximativ 150 de mii. Câți uh, luptători are statul islamic? Să spunem lucrurile clar. Cei care sunt luptători până la capăt pentru ISIS poate nu sunt foarte mulți, dar cei care uh, ajută ISIS și care au fost recrutați de curând în Irak, în Siria, depășesc 40.000. Noi credem că 18.000 luptă în Irak și aproximativ 22.000 în Siria. Sunt forțe tribale dincolo de asta care sprijină ISIS în diferite regiuni. Deci din ce în ce mai multe persoane sunt înarmate și sprijină ISIS în lupta lor, fie că este împotriva uh, peșmerga, fie uh, împotriva altor forțe locale în alte părți ale țării. Dar numărul luptătorilor ISIS crește. Au mai mult spațiu, au mai mult timp să recruteze și au la dispoziție finanțe pentru a sprijini acest proces de recrutare, pentru a manipula oameni, pentru a veni să li se alăture. Din păcate, în continuare vin oameni din diferite părți ale lumii pentru a se alătura ISIS în această luptă. Și vin din diferite părți ale lumii. Nu am văzut așadar o reducere a luptătorilor ISIS, din potrivă ei, numărul lor crește. Da, uh, cunoaștem terenul în Kurdistan, într-adevăr, dar nu cunoaștem celelalte teritorii pe care ISIS le controlează și avem o politică, o problemă politică. Forțele curde uh, și peșmerga pot să lupte numai în zonele care nu sunt atât de dificile din punct de vedere politice. Luptăm în ce, zona pe care o vedem noi uh, ca fiind Kurdistanul. Iar Acum am dorit să eliberăm și Shangar, însă pentru alte zone ale țării uh, există o problemă politică. Dacă Kurdistanul merge dincolo de uh, teritoriile prevăzute a fi Kurdistanul, Kurdistanul s-ar putea să nu fim foarte bine primiți de către populația locală. Uh, să, dacă nu am lupta împotri, împreună cu forțele irachiene, arabe, um, am fi neînțeleși, am fi văzut uh, ca fiind prea ambițioși, că vrem să ocupăm teritorii uh, și n-am fi foarte bine primiți de localnici. Nu este adevărat. Uh, noi vrem să, să apărăm statul, de, statul islamic, însă avem nevoie de o colaborare și cu celelalte forțe. Și avem nevoie de forțe la fața locului, forțe de teren. Acestea vor fi cele care vor câștiga lupta. Suntem recunoscători pentru uh, atacurile aeriene, pentru tot sprijinul acordat, dar nu este suficient pentru a câștiga războiul. Avem nevoie de o forță de teren și până acum uh, forțele peșmerga sunt singurele care pot să recâștige teritoriu um, de la statul islamic. Avem nevoie de mai multe trupe la fața locului și în alte părți ale țării și în Siria mai ales și trebuie să ne asigurăm că nu există adăpost pentru ISIS, astfel încât ei să nu se poată reorganiza, regrupa, recruta uh, și să nu poată reveni pentru a lupta în viitor. Trebuie să nu existe niciun colțișor în care să se simtă sigur. Formare, da. Vorbeam despre aceste arme sofisticate, avansate. Uh, de mai multe ori ni se spune, bun, dar nu aveți oameni care să știe să le folosească. E adevărat, dar am vrea ca acești oameni să fie antrenați astfel încât în șase luni sau într-un an să poată lupta folosind aceste uh, arme sofisticate dacă sunteți dispuși să ni le dați. Să continuăm să spunem curzilor, da, nu aveți oamenii ca să folosiți aceste arme dacă continuăm așa, nu, nu vom avea niciodată experții. Trebuie să începem undeva. Vă rugăm să ne ajutați să antrenăm acești oameni ca să fie uh, pregătiți să folosească aceste arme. Este forța cea mai uh, eficientă împotriva statului islamic care învinge statul islamic. N-ar avea niciun sens să, să dați arme altora care luptă cu mai puțină eficiență eficiență împotriva statului islamic trebuie să le dați celor care luptă cel mai bine. Avem nevoie de aceste arme, avem nevoie uh, să ne învățați cum să le folosim. În ceea ce privește uh, negocierile de pace între turci și uh, PKK, au fost mai multe întrebări, le voi aborda împreună. Noi la Guvernul Regional Kurd am spus întotdeauna că sprijinim procesul de pace din Turcia. Credem că această problemă trebuie să fie rezolvată, soluționată și negociată în mod pașnic. Și nici un tip de eveniment nu ar trebui să schimbe ceva la acest uh, fapt și la abordarea pașnică pe care ne-o dorim. Sprijinim aceste negocieri, negocierile pașnice între uh, Turcia și PKK și sperăm că ambele părți se vor implica în totalitate în acest uh, proces și că se va ajunge la rezultate pozitive. Sprijinim orice fel de asistență pentru oricine care combate ISIS, iar frații și uh, surorile noastre din Kobani care au luptat împotriva statului islamic merită sprijinul uh, comunității uh, internaționale, la fel ca și ceilalți luptători peșmerga din alte părți ale Kurdistanului. A fost o întrebare referitoare la Iran și lupta sa împotriva statului islamic. De la bun început trebuie să spunem că iranienii au sprijinit guvernul regional kurd și Irakul în general uh, în lupta împotriva statului islamic. Ne-au sprijinit de la bun început. Și da, au o influență în această țară, mai ales în Bagdad, însă orice alianță împotriva ISIS uh, este binevenită din punctul nostru de vedere. Ați mai avut o întrebare referitoare la regimul Assad. Este o chestiune într-adevăr foarte interesantă. Considerăm că atât ISIS cât și regimul sirian s-au ajutat reciproc. Comunitatea internațională solicita eliminarea regimului sirian. Singura șansă pe care o avea regimul sirian a fost să existe o alternativă mai rea, astfel încât comunitatea internațională să nu poată alege în mod clar pe cine să sprijine. Având ISIS în opoziție, asta însemna că toată lumea trebuia să se oprească și să se gândească la alternative și să se gândească cine e mai rău, pe cine sprijin. Și cred că comunitatea internațională a avut ar fi avut o responsabilitate la început pe care nu și-a asumat-o de a sprijini opoziția moderată siriană. Și nu a profitat de asta. Asta trebuia sprijinit, opoziția moderată siriană. Ea trebuie să fie sprijinită de comunitatea internațională. Dacă ISIS crește pe baza lipsei de sprijin pentru opoziția siriană, opoziția siriană nu va fi niciodată suficient de puternică pentru a reuși. Iar ISIS întotdeauna a profitat de pe urma controlului și faptului că a învins opoziția siriană moderată. Considerăm că pentru a-i ajuta pe sirieni pentru a promova democrația în Siria, trebuie combătut ISIS. Când ISIS va fi combătut, poporul sirian va putea face o alegere mai bună și comunitatea internațională va avea un partener mai bun pe care să-l sprijine. În ceea ce privește finanțele, ISIS își uh, primesc fondurile prin vânzarea de petrol de la rafinării pe care le-au uh, capturat, prin uh, recompense de la persoane răpite, prin uh, taxe pe care le colectează, dar și din toate zonele pe care le contrează, colectează, de exemplu, artefacte, atât în Siria cât și în Irak, pe care le vând pentru a îi lipsi de această sursă de, de finanțare, este important ca uh, comunitatea internațională să oprească uh, transferurile către unele dintre conturile care sprijină ISIS. De asemenea, luptători internaționali care vin din diferite părți ale lumii jihadiștii um, ce vin uh, din alte părți ale lumii, trebuie să se uh, pună mai multă presiune asupra țărilor de origine pentru a se asigura că aceste persoane nu pot să părăsească țara pentru a se alătura ISIS. Iar unele țări vecine care au facilitat sau nu au luat pași serioși pentru a împiedica acești oameni să se alăture ISIS și uh, acolo trebuie acționat. Deci pe lângă operațiunile militare împotriva statului islamic, trebuie luate toate măsurile pentru a împiedica orice fel de uh, sprijin uh, financiar sau uh, uh din partea celor care uh, vin. Cred că am uh, răspuns la întrebările dumneavoastră. Da, mai este o rundă de întrebări, dar am să vă rog să vă rezumați la un minut. Iar uh, lipsa sa, lista vorbitorilor s-a închis. Uh, for up Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Barsani, pentru că ne-ați relatat despre situația alarmantă din regiunea Kurdistanului și în legătură cu acțiunile malefice ale ISIS. Am o întrebare care înțeleg că a fost uh, ridicată de către liderii creștini din Irak, de exemplu patriarhul Luis mm, și de asemenea reprezentanții catolici. Ce se întâmplă cu satele creștine care sub, sunt sub controlul ISIS? Este vorba de câmpii producătoare de alimente. ISIS uh, profită de aceste resurse și Kurdistanul nu poate avea acces la această producție agricolă nu s-a plantat niciun fel de recoltă pentru anul viitor. Deci, chiar din motive de supraviețuire, există mm, motive pentru a elibera aceste uh, sate creștine cât de curând posibil. Care este părerea dumneavoastră atunci când vorbim despre posibilitățile de eliberare a acestor uh, sate creștine? Care este perspectiva? Mulțumesc, domnule Barzani. Salut forțele Peșmerga care se luptă cu ISIS în Kobane. Am foarte mulți prieteni acolo. Înțeleg că guvernul zonei curde încearcă să adune informații în legătură cu încălcările drepturilor omului comise de ISIS și că încearcă să obțină o jurisdicție la Curtea Penală Internațională pentru aceste cazuri. Încurajez acest lucru. Și întrebarea, o parte din succesul ISIS din Irak s-a datorat faptului că guvernul irachian nu era funcțional, din care face parte partidul dumneavoastră vedeți îmbunătățiri cu noul guvern irachian pentru a nu uh, alimenta diferențele sectariene? Cum puteți să fiți mai eficienți în cadrul acestui guvern? Aveți. Uh, uh cum poate Uniunea Europeană să susțină uh, uh regiunea curdă? Um, yes, we met earlier, Mr. Barzani. Da, ne-am întâlnit, domnule Barzani, sunt noul președinte al delegației UE Irak și vă, vă mulțumesc pentru uh, curajul luptătorilor dumneavoastră împotriva ISIL. Ați dat dovadă de o adevărată de caracter în această luptă. Distrugerea ISIL însă și susținerea guvernului regional kurd Uh, este, sunt obiective ale Uniunii Europene. Ați menționat o serie de lucruri. Cum poate delegația noastră să vă ajute uh, și care sunt cele trei priorități principale în domeniul militar și diplomatic? Domnul Van Balen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl întreb pe domnul Barzani în legătură cu Turcia. Turcia a fost prietenă cu Assad, după aceea nu. Turcia încearcă să ajungă la un acord de pace cu Pep Cacaul, după aceea se răzgândește. Turcia va împiedicat accesul la Kobani, acum aveți acces în Kobani. Cum putem vedea rolul lui Erdogan și al Turciei în acest conflict? Cum putem să determinăm Turcia să acționeze corect. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Hagi Georgiu, mă întreb de ce ai înaintat așa de rapid ISIS. O explicație ar fi uh, armele pe care le dețin. Pe de altă parte, după părerea mea, ei nu ar putea să se deplaseze atât de rapid fără susținere publică. Aș avea nevoie de analiza dumneavoastră. În al doilea rând, puteți să ne spuneți ceva în plus despre Turcia? Care este motivul în legătură cu um, uh, atitudinea Turciei și, ce, ce, și care este părerea dumneavoastră în legătură cu PKK? Ar trebui să fie scos de pe lista grupărilor teroriste? Vor, voi vorbi suedez dar vă rog, puneți-vă căștile. În primul rând, vă mulțumesc pentru informațiile primite. Am două întrebări Prima, legată de referendum, Kurdistanul de vest s-a declarat regiune autonomă și sunt de acord că curzii trebuie să aibă ocazia să își decidă viitorul. Însă, credeți că este posibil ca Irakul să rămână un stat federal sau chiar Siria? Este posibil continuarea ca un singur stat sau nu? Aceasta este prima întrebare. În, a do- în al doilea rând, uraniul um, care ar putea să fie folosit în zonă în viitor. Am văzut uh, consecințele folosirii uraniului în uh, războaiele anterioare din Irak uh, și am văzut consecințele groaznice ale utilizării acestui material ce indicații sunt în legătură cu utilizarea uraniului în momentul actual. Vanică. Uh, next week I am going to Syria. Săptămâna viitoare voi merge în Siria, pot să mă voi întâlni cu domnul Bashar al-Assad. Pot, ce pot să fac la, în cadrul acestei întâlniri pentru Kurdistan? Yes. Thank you, Chairman. Domnul Mavrides. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Barzani, sunt aici. În primul rând, bun venit la Parlamentul European. Uh, uh, și admirația mea pentru uh, lupta dumneavoastră pentru libertate și independență. Cu câteva săptămâni în urmă, ca și dumneavoastră, era așezat acolo ministrul de afaceri externe din Turcia și a admis, a recunoscut public că uh, Turcia a făcut, a ajuns la o înțelegere cu ISIS în schimbul unor ostatici. În același timp, timp știm că statele vestice neagă orice contacte cu teroriștii și plătesc un preț greu. Care este comentariul dumneavoastră? Și un al doilea comentariu foarte scurt. Ați menționat uh, granițele zonei cunoscute cu numele de Kurdistan. Dar ce se întâmplă cu zona Arpachi și zona de acolo? O considerați ca parte din statul kurd sau nu? Vă mulțumesc. Thank you, Chair. Uh, can I also... Mulțumesc, domnule președinte, și eu îi urez bun venit domnului Barzani. Mulțumesc pentru aceste informații foarte complete în legătură cu uh, greutățile cu care se confruntă poporul curd. Cred că este crucial, după cum ați spus, ca această luptă să fie o luptă mondială împotriva ISIS. Nu este o luptă a vestului împotriva lumii musulmane. Ați uh, vorbit despre uh, Lupta împotriva terorismului, că ați luptat împotriva terorismului uh, timp de peste 100 de ani. Cum vedeți uh, un sfârșit al acestei probleme? Și cât de important este uh, să ne asigurăm că guvernele regionale vor fi implicate împotriva ISIS? și ce se poate face, după părerea dumneavoastră, pentru a împiedica luptătorii externi să se alăture ISIS ați cerut arme grele și ați discutat uh, necesitatea de formare. Cât credeți că va dura această luptă? Și întrebarea finală, ați vorbit despre 1,5 milioane de refugieni. De ce tipuri de ajutoare aveți nevoie pentru a-i ajuta pe acești refugiați? Vă mulțumesc. Domnul Boștinaru, mulțumesc, domnule președinte. Domnule Barzani, vă mulțumesc foarte mult pentru abordarea largă și pragmatică a mesajului dumneavoastră. Este timpul ca Europa să renunțe la taburi, clișee și utopii uh, în legătură cu criza care are loc acum. Este foarte clar că Europa trebuie să își revizuiască strategia, poate inexistentă, ce sugerați să aibă Europa ca o strategie pentru regiune care să fie important pentru noi? În, numărul, în al doilea rând, ați vorbit despre rolul Siriei și Iranului în lupta împotriva ISIS. Însă cum vedeți viitorul poporului kurd în regiune, ținând cont de complexitatea subiectului și de faptul că există patru state importante din regiune implicate. Care este evaluarea dumneavoastră? Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Barzani, for putting this very difficult... Mulțumesc, domnule Barzani, pentru că ați uh, pus aceste probleme în perspectivă. Am o întrebare. Lupta din jurul orașului Kobane durează de mai multe luni. Cum puteți explica faptul că 140 de peșmerga pot să uh, reprezinte o forță și nu reprezintă doar pur și simplu carne de tun pentru dușmani. Am închis ă, lista vorbitorilor, dar nu știu dacă mai avem timp. Mai puțin de un minut fiecare. Domnul Schaffhausen? Nu? A, a plecat. Atunci a mai rămas doar o persoană, doamna Sacorafa. A plecat și ea? Da, mulțumesc. Vreau și eu să-mi declar respectul pentru lupta dumneavoastră pentru supraviețuire. Este foarte important să ca poporul dumneavoastră să fie unit. În trecut, dumneavoastră și guvernul dumneavoastră ați declarat că doriți să fiți independenți și că este un drept inalienabil al poporului curd. Susțineți în continuare independența și în ce condiții? Acum câteva luni, Bagdadul a oprit uh, plățile către Irbil, acuzându-vă că uh, Uh, furați petrolul care aparține tuturor irachienilor. Întreruperea acestei finanțări a dus la probleme de lichidități. Nu puteți plăti salariile funcționarilor publici. Și dacă doriți să profitați de resursele petroliere din regiune, ați putea să ne spuneți ce acorduri ați semnat pentru protecția și exploatarea um, resurselor petroliere din regiunea Irbilului. had many questions. I, I tried. Am avut foarte multe întrebări, încerc să fiu concis și precis. Însă unele întrebări merită răspunsuri mai lungi. În ceea ce privește orașele și satele încă sub controlul ISIS, unele orașe au fost deja eliberate din mâinile ISIS, un alt un alt oraș, Bașica, ar putea să fie eliberat, însă sunt altele, Tilchev, Caracuș și sate, care datorită proximității de Mosul ar fi dificil chiar după eliberare să îi lăsăm pe oameni să se întoarcă acolo, pentru că ar putea să fie atacați direct uh, de artilerie grea, chiar din Mosul. Deci, datorită apropierii extreme de Mosul, există aceste riscuri și nu ar fi posibil ca acești oameni să se întoarcă acolo până când Mosul nu va fi eliberat uh, complet de ISIS. Eliberarea orașelor este posibilă, dar întoarcerea civililor va fi foarte dificilă pentru că vor fi atacați se pot uh, trage focuri de mortiere um, permanent și nu va putea exista o viață pașnică în zona respectivă. Deci totul depinde de planul mai larg în legătură cu eliberarea Mosulului, pentru ca zona să își recapete pacea. De ce a avut așa succes uh, ISIS? Au fost mai multe întrebări, am impresia, pe acest punct. Sunt de acord că nu a fost vorba doar de ISIS. Este vorba aici de consecința este uh, rezultatul unei probleme politice. Este vorba aici de rezultat de, și nu de sursa problemei. Dacă situația politică de la Bagdad ar fi inclusă și ar i-ar include pe curzi și șiiți în mod egal și nu ar um, trece într-un guvern sectarian dacă armata nu ar uh, trece de la o armată națională către una sectariană, sunt sigură că mulți nu ar fi avut niciun motiv să susțină pe ISIS împotriva regimului de la Bagdad și armata irachiană nu ar fi luat-o la fugă și nu ar fi fost atât de coruptă pentru că guvernul irachian anterior a fost incapabil să introducă un, un sistem politic viabil cu o armată puternică. Așadar, din nou, motivul pentru succesul ISIS este faptul că mulți din zonele sunite nu neapărat susțineau ISIS poate nici nu simpatizau cu ISIS, dar datorită că urau regimul de la Bagdad atât de mult, vreau să se alăture oricui care luptă împotriva acestui regim. Pentru a remedia această problemă, sistemul politic de la Bagdad trebuie să fie reparat, trebuie să fie remediat. Putem să continuăm operațiunile, să învingem inamicul din punct de vedere militar, însă acest lucru nu va rezolva problema în, problemele vor persista pentru că înainte de ISIS aveam Al-Qaeda, mâine poate să fie altcineva, trebuie să ne asigurăm că aceste comportamente, aceste politici proaste nu vor duce la asemenea rezultate, nu vor duce la înființarea unor uh, asociații cum ar fi ISIS sau ca oamenii să se îndrepte împotriva propriului lor, lor guvern. Ce poate face Uniunea Europeană? La nivel militar, Uniunea Europeană ne poate sprijini, la fel și financiar. Ne poate sprijini la nivel politic. La nivel militar dorim ca mm, relația uh, să aibă loc între Uniunea Europeană și uh, KRG, Guvernul Regional Kurd. Nu dorim să, ca uh, transporturile să treacă tot timpul prin Bagdad. De ce insistă Bagdadul asupra acestor instrucții, inspecții asupra armamentului și muniților care vor fi folosite împotriva unei organizații teroriste care până acum, pe care până acum nu au reușit să o elimine, iar uh, acum sunt aproape distruși de această organizație teroristă. Noi suntem cei care uh, luptăm și, și avem câștig de cauze, iar în în loc să... Iar noi nu suntem sprijiniți, nu ar trebui să fim, să-i se pună bețe în roată când primim asistență transportul de la Uniunea Europeană. La nivel politic avem nevoie de sprijin pentru Kurdistan, care este o oază de stabilitate, care este o oază de securitate și, în egală măsură, un, uh, un element care care aduce la o oaltă comunității religioase, etnice, la o oaltă în această societate. Trebuie să se sprijine și să înflorească o astfel de comunitate. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru ca Kurdistanul să devină un model cu și mai mult succes în Orientul Mijlociu unde domnește haosul și incertitudinea. Succesul Kurdistanului ar trebui să fie sprijinit, nu lăsat de izbeliște. Avem nevoie de sprijin pentru acest lucru, avem nevoie de sprijin financiar, fiindcă în afară de problemele cu care ne confruntăm cu populația noastră, fiindcă nu, am, nu avem un buget de la Bagdad, avem 1,5 milioane de persoane străputate, strămutate intern și refugiați din Siria și din alte locuri. Fără un buget, uh, guvernul uh, regiunii Kurdistanului KRG nu poate să mai sprijine pe acești oameni, mai ales acum că vine iarna și uh, e din ce în ce mai greu ca... Iar, iar condițiile de trai în tabele de refugiați devin din ce în ce mai grele. Sperăm că, prin, că contribuția comunității europene va fi mult mai generoasă decât până acum. Acestea sunt uh, probabil cele principalele trei, uh, trei mijloace de sprijin pe care, de care avem nevoie militar, financiar și politic. Iar în toate, toate aceste trei domenii considerăm că Uniunea Europeană poate juca un uh, rol de vârf de lance și un rol crucial pentru a permite acest sprijin pe cele trei direcții. În ceea ce privește Turcia, e bine, eu nu pot să vorbesc aici în numele turcilor. Ei au propria lor politică. Turcia este vecinul nostru. Am, uh, uh, poate nu suntem de acord cu toate politicile sale, dar din ce, ce a spus, din discuțiile noastre, am înțeles că nu ne, putem, că nu ne pot oferi sprijinul pe care uh, de care avem nevoie din cauza, ceea ce v-am spus, din cauza ostaticilor și din cauza faptului că erau, aveau loc alegeri prezidențiale. Sperăm acum ca Turcia să treacă la acțiune și să ne sprijine mai mult împotriva teroriștilor. Dar nu pot să vorbesc în numele Turciei și nu pot să vă spun eu de ce nu pot să justific eu acțiunile Turciei. O altă întrebare acum, dacă statutul PKK ca organizație teroristă ar trebui schimbat. Eu vreau să vă spun că noi nu am recunoscut niciodată PKK-ul ca organizație teroristă. Deci noi nu suntem de acord uh, ca PKK-ul să rămână pe lista organizațiilor teroriste. În ceea ce privește referendumul, întrebarea dacă va menține Țara Unită referendumul, o să vă vorbesc cinstit și nu neapărat diplomatic. Dacă vă uitați la istoria Irakului, vă dați seama că este vorba despre o țară care nu a cunoscut niciodată pacea și stabilitatea. Nici față de poporul său, nici față de popoarele vecine. Dacă ne încăpățânăm să facem, să repetăm greșelile trecutului, vom ajunge la aceleași rezultate. Iranul suferă de pe urma lipsei de încredere între între șiiți, suniți, curzi, între... Mă scuzați, Irakul sunt uh, supera de pe uh, de pe urma lipsei de încredere suniți și curzi care nu au încrederea necesară de a conviețui pașnic în țara, în această țară. Și nu există garanții care să arate că nu va încerca că o, o comunitate nu va încerca să domine pe celelalte. Comunitatea curdă care a fost victima armelor chimice, conflictelor armate, toate aceste amintiri sunt încă vii în memoria noastră. Cum, ce garanții ni se pot oferi că nu se va mai repeta acest lucru? Am încercat federalismul, da, dar din păcate nici federalismul nu ne oferea aceste garanții, fiindcă regimul de la Bagdad nu, nu aplica cum trebuie federalismul sistemul confederațiilor, da, ar putea să fie o soluție, fiindcă curzii și celelalte elemente din țară trebuie să se simtă în siguranță și trebuie să simtă că viitorul lor este unul sigur pentru copiilor și pentru uh, familiile lor. Mai am încă 5 minute, o să încerc să fiu succint. Eh, și cei dintre dumneavoastră care vă veți întâlni cu Bashar Assad în Siria, vreau să vă spun că ar fi suficient o întrebare. Ar trebui să întrebați de ce de ce nici acum curzii nu sunt cetățeni sirieni. Ei locuiesc de secole în Siria. În eh, zone care aparțin Kurdistanului și care au fost date Siriei. Deci, întrebarea este de ce nu sunt acești oameni cetățeni uh, cu drepturi egale în această țară. Dacă vor să-i ajute pe curs și dacă vor să, prim, să se bucure de sprijinul cursilor, mai întâi trebuie să știe cum uh, să-i trateze pe curs pe picior de egalitate cu propria lor populație. Mulțumesc! Ați întrebat dacă considerăm că uh, YPG, ce părere avem despre YPG, deci Kurdistanul uh, este la, este, are aceeași dimensiune ca Franța părțile din Irak și Siria. Avem, uh, și nu numai, avem foarte mulți curzi acolo. Zona Kurdistanului este, este foarte mare și a fost uh, divizată în, în, după primul război mondial și acum uh, avem Kurdistanul irachian, Kurdistanul, Kurdistanul din Turcia, Kurdistanul din Siria și uh, Kurdistanul din Iran. Aceasta este realitatea actuală ne concentrăm asupra situației în Irak. Înțelegem uh, că situația este delicată și înțelegem că fiecare zonă se confruntă cu propriile sale caracteristici. Nu uh, ne vom amesteca în problemele altei țări, dar uh, noi sprijinim, sprijinim pe curzii din toată lumea, să îi lăsăm pe curzii din acele țări să hotărască care, care va fi viitorul lor, ce sistem doresc să sprijine. Dacă YPG sprijină. Bine, da, YPG nu reprezintă, nu reprezintă pe toți curzii din Siria. Mai sunt foarte mulți curzi în Siria. Iar uh, indiferent ce sistem aleg acești curzi împotrivă, noi vom sprijini și sperăm că și dumneavoastră îi, ve, îi veți sprijini în, în doleanțele lor, indiferent unde se află ei. Okay, well, I don't know if I... Uh, in terms of, there was a question about how many... Ne-ați întrebat uh, câți peșmerg au mers, au uh, mers la Kobane. Um, guvernul regional kurd uh, dorea să, trimit, să trimită mai multe, mai multe trupe acolo, dar în urma solicitărilor de la Kobane ni s-a spus că ei nu vor, nu vor decât militari care de artilerie și uh, mitraliere. Deci noi am trimis exact ce ni s-a solicitat de acolo. Fiindcă kprg ul era dornic să, era dispus să trimită mai multe trupe decât s-au trimis. Independența ca obiectiv. Acum, independența este un drept fundamental al curzilor, așa cum este un drept fundamental al tuturor națiunilor. Dacă func- ce, ceea ce este ceea ce funcționează pentru dumneavoastră funcționează și pentru curzi. Dacă cineva dacă cineva, dacă vreo națiune e gata să renunțe la independență, atunci da, să le ceară și curzilor același lucru, însă curzii au aceleași drepturi ca celelalte națiuni ale lumii și au dreptul să trăiască în libertate, egalitate, și, și uh, armonie, așa că asemenea oricare alte națiuni de pe lume. Înțelegem care este realitatea și înțelegem că acest subiect este delicat. Iată de ce avem, o să organizăm un referendum pentru ca, pentru ca dumneavoastră uh, și să puteți, uh, pentru ca poporul să-și poată exprima glasul, să auziți și dumneavoastră ce dorește poporul. Mai sunt câteva întrebări de răspuns, dar nu cred că mai am timp. Dacă îmi cer scuze că n-am putut să răspund la toate întrebările, dorește cineva neapărat un răspuns? Mulțumesc. Bani. Mulțumesc, domnule Barzani. And I think, uh, that... Cred că cauza dumneavoastră se bucură de foarte mult sprijin, cauza dumneavoastră de a a ocroti regiunea, poporului dumneavoastră și de a asigura protecția altor popoare. Aceasta se bucură de sprijinul nostru. Sperăm, deci, că statul de drept uh, va permite îmbunătățirea condițiilor în, în, pe viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Urez bun venit în rândul nostru reprezentanții uh, comunității ezidite din Germania. Bun venit! Și dumneavoastră do- și față de dumneavoastră doresc să-mi exprim sprijinul pentru timpurile grele pe care le trăiește comunitatea dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Acest punct de pe ordinea de zi este încheiat. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume alegerile din Tunisia. Aceste alegeri sunt de o importanță foarte mare. Ele au, al, au arătat că totuși sunt posibile soluții care să deschidă perspective pentru viitor și cred că și Uniunea Europeană a jucat un rol pozitiv în acest sens, mai ales prietenii francezi. Însă și de aici s-a văzut că legătura dintre dezvoltarea socială, economică și cea politică este esențială. Mulți spun că este posibilă această evoluție numai pentru că există o clasă mijlocie în Tunisia. Și aceste lucruri trebuie să le analizăm. Doresc să-i mulțumesc mai ales lui Michael Galler, care în ultimii ani a făcut mari eforturi uh, pentru ca lucrurile să progreseze. A fost uh, observator uh, de alegeri, a făcut parte din misiunea pe termen lung și a, a, a am să vă rog să părăsiți sala. Doamna Lezing, vă rog, părăsiți sala. Așadar, uh, mă bucur că și partea noastră a um, putut sprijini aceste evoluții. Îi dau cuvântul lui Mihail întâi. Da, mulțumesc, dragi colegi. Suntem, am fost observator pe termen scurt, uh, o delegație de șapte persoane la Tunis, la alegerile din 26 octombrie. Noi înseamnă colegul Panțeri, doamna Valenciano Rosco, doamna uh, Vergia, colega Sebastia, colegul Nicola Bey și încă un coleg. Am să vă rog să vă continuați discuțiile în afara sălii, pentru că discutăm despre Tunisia acum. Highly appreciated. Thank you very much. Wenn man sich äh, den gesamten arabischen Raum an Când ne uităm la întregul spațiu arab, putem să ne bucurăm să avem un exemplu pozitiv cum este Tunisia. Aceste alegeri au avut loc exact după trei ani uh, în aceeași duminică um, care, în care au avut loc în urmă cu trei ani primele alegeri. Tunisienii văzuseră altfel lucrurile. Doreau să aibă o nouă Constituție după un an. Până la urmă au avut nevoie de trei ani, dar uh, nu a fost uh, degeaba. Până la urmă, această Constituție este una modernă, a fost adoptată uh, printr-un consens. Este o Constituție care pune pe primul plan statul civil și creează un cadru pentru a uh, organiza aceste alegeri. Aceste alegeri nu au fost boicotate de nimeni, au participat toți cei care doreau să participe am putut constata de-a lungul desfășurării lor că atât pregătirile cât și desfășurarea alegerilor au avut loc în mod corect, în conformitate cu regulile. Am spus acest lucru și, uh, și uh, președintelui Tunisiei și anume cel, lucrul cel mai spectaculos a fost că nu a existat nimic spectaculos. Până la urmă, totul a mers fără niciun fel de probleme. Au existat unele schimbări față de 2011. A, a fost o listă unitară de vot, data trecută au fost două liste de vot separate, cei care s-au înscris voluntar și cei care au fost uh, în registrul civil. Asta în sine a dus la situația în care în 2011 am avut în total 4,3 milioane de alegători. La ora actuală actuală, Comisia, uh, Biroul uh, Electoral, a făcut mari eforturi pentru a-i uh, mobiliza pe oameni să se înregistreze la vot și a reușit pentru că un milion de persoane s-au înscris în plus la vot, însă, până la urmă, au votat numai 3,1 milioane de persoane. Deci din toți cei cu drept de vot au participat, s-au înscris 70% pe listele de vot și numai 60% dintre aceștia au mers la vot. Nu pot să spun că mă mulțumește acest uh, lucru. Cred că, în general, pentru noi uh, trebuie să fie important să dezbatem cu tunisienii cum putem crește participarea la alegeri. A existat o societate civilă foarte activă, foarte implicată, 14.000 de observatori naționali ai alegerilor au uh, fost uh, prevăzuți, uh, aproximativ 1.000 de observatori internaționali. Din cele internaționale, observația noastră, misiunea noastră este pe termen lung și este cea mai importantă. Centrul Cata a mai trimis observatori NDI, IRI din uh, Statele Unite, Consiliul, Europea, Consiliul Europei, au, au fost și ei reprezentați, Uniunea Africană, uh, Francofonia, deci uh, obișnuiții. Și cu toți am ajuns cam la același rezultat. Desfășurarea alegerilor a fost una corectă iar Comisia, biroul electoral a lucrat independent de guvern și a făcut o treabă foarte bună. Ca rezultat, constatăm că partidul de guvernământ cel mai puternic este acum pe locul 2. Din 217 locuri a obținut uh, 69. Cel mai mare, este, cel mai mare partid este Nida Tunis, se, înseamnă uh, lo, um, uh, Curtea Tunisului, uh, 85 de locuri. Caid Sepsi este uh, prim-ministru interimar. Pe 23 noiembrie a, va candida pe lângă 27 de alți candidați la președinție. Deci pe 23 noiembrie au loc alegeri prezidențiale, primul, prima, primul tur și pe 28 decembrie al doilea tur. Interesant este de asemenea să constatăm că cele trei partide de guvernământ, așa numita troică, au fost destul de puternic uh, sancționate, nu numai în Ahta, uh, cel mai mare partid, are, nu, nu mai are decât patru locuri în Parlament, ci uh, partidul fostului președinte al Parlamentului mai are, are numai un singur loc în Parlament. Deci uh, vedem uh, evoluții cum au fost cele din uh, Europa uh, Centrală și de Est după primele alegeri. Uh, este puternic sancționat partidul de guvernământ. Dar acest lucru este pozitiv în, pozitiv în Tunisia. Uh, rezultatele alegerilor au fost uh, acceptate, iar uh, misiunea noastră pe termen lung, care este acolo de la începutul lui septembrie, sub conducerea colegei Knight Oitebruck, va rămâne acolo până la, după al doilea tur de scrutin ale alegerilor uh, prezidențiale. Iar în ianuarie, după ce vor fi trecut toate cele trei tururi de alegeri, uh, ANMI uh, ni se va alătura pentru a ne oferi o imagine de ansamblu. În general, Parlamentul European este în continuare cu autoritățile mm, din Tunisia, cu Parlamentul nou ales și Uh, bineînțeles, uh, discutăm în continuare sprijinul pe care îl oferim pentru uh, democratiza progresul democratizării. Cum se cheamă? Democracy and Support Group. Nu. Elmar nici nu mai este. Da, deci un, din nou fac parte din comitetul de coordonare care se ocupă de utilizarea fondurilor acolo. Uh, Uh, ne bucurăm că putem vedea această evoluție, trebuie să o sprijinim pe cât putem. Mai sunt colegi care au participat, cei care cu siguranță doresc și ei să intervină. Mulțumesc! Bun, domnul Panțer este următorul vorbitor pe lista mea, dar nu îl văd în sală. Este șeful delegației pentru țările Magrebului. Da, într-un moment vă dau uh, cuvântul, imediat. Vom putea discuta despre asta, avem alegerile prezidențiale în 23 noiembrie și 28 decembrie. Deci în 2015 cu siguranță vom uh, discuta în continuare despre tot acest uh, subiect uh, și despre întregul um, despre întreaga, întregul proces în Tunisia. Deci vom avea un schimb de opinii imediat. Doamna Gabriel acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, vreau să-i felicit pe colegii pe care au uh, făcut parte din delegație. În primul rând, uh, vreau să vă spun că ne putem bucura de rezultatele alegerilor din Tunisia, fiindcă acestea s-au derulat foarte multă transparență, respectând Constituția, într-o situație de calm, acest succes uh, permite Tunisiei să ducă mai departe speranțele de democrație ale Tunisiei și ale regiunii și putem spune că a fost acum o chemare la urne, nu o chemare în stradă. Aș dori să pun accentul pe câteva elemente. În primul rând este vorba despre campania de înscriere dusă de ISIE, care a permis să mărească numărul de alegători cu un milion față de 2011. Este remarcabil acest lucru și hotărător pentru viitorul acestei țări ne putem aștepta că această camp- ne putem spune că această campanie a adus uh, pe listele electorale femei și tineri, fără de care nu poate exista o democrație durabilă și robustă. Întrebarea care se pune astăzi este cum se poate îmbunătăți participarea la vot, fiindcă, iată, s-a pus o temelie solidă care ne permite să avem mai mulți alegători decât în 2011. Apoi, um, Tunisia, administrația sa și ISIE, vreau să vă spun, au arătat că sunt capabili să pună la punct mecanisme și proceduri electorale complexe într-un timp foarte scurt, un lucru extrem de încurajant și un semn pozitiv pentru un stat democratic care ar putea să desfășoare reforme necesare economice care reprezintă următoarea provocare a Tunisiei. De altfel, combaterea șomajului tinerilor uh, în continuare, reducerea diferențelor între regiuni rămân în continuare provocări importante pentru Tunisia și pentru Um, politicienii aleși. Aș dori să salut aplicarea legii cu privire la paritatea între sexe, chiar dacă aceasta nu a permis progrese remarcabile față de 2011, se pare totuși că aplicarea sa a fost mai strictă și, bineînțeles, vreau să vă întreb acum cum putem să ne asigurăm că femeile vor participa din ce în ce mai mult viața politică tunisiană. Uh, în încheiere vreau să vă spun că acest proces electoral este încurajator pentru democrația tunisiană, dar, uh, bineînțeles, mai avem cale lungă de bătut, mai ales acum trebuie să ne întoarcem privirea către un sistem politic care trebuie să-și dovedească eficiența și să dovedească capacitatea de a stabiliza țara și nu numai de a duce țara spre progres, evitând un, uh, un caracter bipolar care ar uh, bloca reformele. Mulțumesc încă o dată misiunii de observare europene, care, datorită concluziilor sale și activității sale, va, uh, va da un context uh, mai clar acestor subiecte pe care le-am ridicat. Vă mulțumesc. Gabriel, bueno, afortunadamente tenemos al señor Panzeri luego ya sigo con todo. Avem pe domnul Panzeri și după aceea mm, urmăm cu ceilalți vorbitori. Îmi cer scuze, am avut o audiere cu ONG-urile sunt raportor pe drepturile omului și trebuie să fiu prezent. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Domnul Galer deja a spus multe lucruri. A condus foarte bine delegația parlamentară prezentă la observarea electorală, monitorizarea alegerilor. Este adevărat că aceste alegeri au decurs foarte bine, spre deosebire de 2011, am observat mai multă maturitate în procesul electoral. Am putut să acționăm foarte bine, listele au fost uh, prezentate, clar uh, s-au respectat normele unei campanii electorale și sunt convins că această, aceste alegeri reprezintă o adevărată răscruce pentru Tunisia. Salutăm foarte mm, salutăm această situație în calitatea noastră de observatori electorali. În urma votului și după alegerile prezidențiale, tunisienii pot să spună că și-au încheiat procesul de stabilizare democratică. Este este un stat mic, dar este un punct de referință pentru regiune și pentru opinia publică europeană. Am văzut uh, primăvara arabă, care a început cu încredere și după aceea a urmat dezamăgirile. Și este foarte bine că Tunisia a reușit să încheie acest proces să arate că revolta nu a, a rămas fără rezultat, că este o societate care a reușit să se depășească. Așadar, este foarte important să conștientizăm opinia publică pe acest punct. Uniunea Europeană nu uh, se referă doar la monitorizarea alegerilor. Uniunea Europeană, dacă vrea să consolideze lucrurile, trebuie să își aduce, aducă o contribuție efectivă, pentru că este vorba de o criză economică și socială în Tunisia, cu care uh, va trebui, căreia va trebui să îi se facă față pentru a permite dezvoltarea democrației în Tunisia. Mulțumesc uh, șefului delegației și, și tuturor colegilor care au participat la misiune. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, ne interesa foarte mult să vă ascultăm. Are cuvântul doamna Alia. Mulțumesc. Nu voi relua ceea ce au spus colegii Galer și Panserii. Sunt în mare parte de acord cu ei. Aș dori doar să subliniez uh, câteva lucruri. Cred că, într-adevăr, Tunisia a trecut de un nou prag, a trecut la o nouă etapă, mă refer aici la numărul de alegători înscriși și scăderea persoanelor înscrise la vot. În, legătură cu ceea ce spunea Maria Gabriel, pe toți ne-a frapat uh, absența tinerilor din procesul electoral. Este un semnal prost și că trebuie să fim foarte vigilenți. În ceea ce privește campania, aceasta a fost calmă, unii au spus chiar prea calmă. Este și acesta un element care uh, este semnificativ în legătură cu ceea ce s-a întâmplat. Campania a fost dominată de cele două mari partide care uh, și-au asumat o dezbatere destul de bipolară. Mm, poate că dezbaterea nu a interesat chiar așa de mult tunisienii și poate de aceea nu au participat atât de mult anumite categorii ale societății. Uh, dezbaterea islamistă, anti-islamistă, religios, antireligios, uh, a fost destul de centrală. Vreau să subliniez faptul că trebuie să fim foarte atenți la prezența mass media, sistemului mediatic tunisian, care nu este optim. Mass media plus bani a putut să ducă la ajungerea în poziția a treia unui partid uh, destul de complex. Nu voi spune mai mult despre acesta. Uh, așadar, trebuie să rămânem vigilenți. Sistemul politic tunisian, în forma sa instituțională, este dominat de două partide în continuare nu există o majoritate pentru nimeni, este greu de găsit o majoritate și poate acest lucru va permite dezbatere, trecerea peste dezbaterile sterile. Trebuie să rămânem foarte vigilenți. Alegerile prezidențiale din 23 noiembrie trebuie să fie și ele monitorizate jocul politic tunisian va fi destul de complicat în zilele următoare, pentru că un partid nu a prezentat un candidat la alegeri. Aș spune că Tunisia este un exemplu pentru regiune, este într-o fază de tranziție democratică Trebuie să continuăm să fim vigilenți, însă, pe multe planuri, în ceea ce privește instituțiile, necesitatea de reformă, mass media, reforma justiției și, de asemenea, în ceea ce privește revendicările societății civile din Tunisia. Tunisia este un stat din regiune unde societatea civilă este foarte bine organizată și mulțumită societății civile vom putea să continuăm să contăm pe ceea ce se întâmplă și să avem o speranță că democrația va uh, ajunge să domine Mulțumesc. Are cuvântul domnul Preda. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi felicit pe colegii noștri care s-au deplasat în, în Tunisia pentru aceste alegeri, după cum spunea Michael Galler, au lucrat foarte bine, alegerile sau au trecut cu bine, nu au existat probleme organizatorice, se pare, și, prin urmare, acest lucru poate să fie considerat pozitiv. Știu că acum doi ani Michael Galer era șeful delegației Uniunii, Euro- Uniunii Europene și lucrurile deja se desfășuraseră bine în momentul respectiv. Nu apăruseră probleme de organizare. Însă, după cum au spus colegii, alegerile legislative sunt primul episod, pentru că urmează alegerile prezidențiale și poate un al doilea tur chiar înainte de Crăciun. Și după alegerile prezidențiale, poate vom vedea o majoritate. Înainte era foarte clar, era partidul Nahda, care obținuse un scor foarte bun și celelalte două mici partide au fost uh, sacrificate. Aceste alte partide au înregistrat un dezastru electoral, însă acum există un oarecare echilibru între primele două partide. Uh, cum, rămâne de văzut cum uh, se va crea o majoritate dacă Nida Tunes nu câștigă alegerile prezidențiale. Nu trebuie să uităm că dincolo de această bipolarizare a scenei politice nidatunez-nahta, a avut loc o enormă fragmentare, peste 1300 de liste și este foarte dificil să construiești o majoritate cu o asemenea fragmentare. În alegerile din 2011, Putem să ne imaginăm un guvern islamist, în ceea ce ține de majoritate. Nida Tunes este o alianță foarte diversă. Singurul element care o unește este laicitatea și importanța, importanța acordată laicității, însă din punct de vedere politic Uh, sunt actori foarte diversi. Însă, cum deja s-a spus, uh, poate lucrurile se vor clarifica după alegerile prezidențiale. Dacă NACTA va rămâne în opoziție sau uh, se va forma o mare coaliție pentru a avea o majoritate guvernamentală ca și acum trei ani. Mulțumim, domnule Preda. Domnul Gan. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc, doresc să-i felicit pe colegii care s-au deplasat în Tunisia. În mod foarte clar, activitatea lor a fost foarte bună și este o schimbare, o adiere de aer proaspăt care vine dinspre Tunisia. Uh, salutăm aceste semnale pozitive. Un alt lucru care mi s-a părut foarte interesant că este că un partid care se presupune că este islamist și felul în care gestionează situația din Tunisia uh, poate ne, ne sugerează soluții pentru a aborda partide, celelalte partide islamiste din Orientul Mijlociu. Așadar, felul în care aceste partide islamiste au un rol pozitiv în progresul statului. Am auzit câte ceva despre faptul că tinerii nu au participat la aceste alegeri. Lucru îngrijorător pentru că tinerii reprezintă prezentul și viitorul, dar m-a interesat și participarea femeilor la vot. Înțelegem că uh, au loc alegeri, însă democrația nu înseamnă doar alegeri. Ce se întâmplă cu procesul democratic și instituțiile? Eu sunt eurodeputat nou și aș uh, aprecia informații în legătură cu asistența suplimentară pe care o putem acorda Tunisiei pentru ca democrația să se înrădăcineze în societate și ca Tunisia să devină un model pentru restul Orientului Mijlociu. Vă mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Boștinaru? Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, pe scurt. În primul rând, Tunisia ne arată că uh, este diferită. Este un stat care după Revoluție este încă stabil, fără o influență semnificativă a, vreun, a grupurilor islamiste radicale. Bineînțeles, uh, alegerile au fost liniștite într-o atmosferă bună, fără precedent în zona Magrebului. Trebuie să salutăm acest lucru în loc să încercăm să dăm lecții tuturor celorlalți, ar trebui să luăm notă de faptul că Tunisia a avut rezultate impresionant de bune, date fiind tensiunile din zonă. În al doilea rând, Consolidarea relațiilor între Uniunea Europeană și Tunisia este fundamentală. Trebuie să fie uh, răspunsul nostru către tunisieni care își doresc ca Europa să fie mai angajată și să susțină progresul democratic, însă și, însă și noi avem nevoie de Tunisia pentru a consolida influența noastră pozitivă și democratică în statele Magrebului. Aici V-aș recomanda să consolidăm cooperarea cu Tunisia, Algeria și Marocul, ținând cont de faptul că doar ascultând, ascultând, ascultându-i pe ei putem să influențăm de evoluțiile din alte state din regiune. Trebuie să ascultăm forțele islamiste moderate și să vedem cum se pot rezolva crizele care au explodat peste tot în regiune și a venit timpul să discutăm situația activelor tunisiene ale lui Ben Ali, care sunt în unele dintre statele membre și în loc să dăm lecții altora, să uh, vedem dacă statele membre vor să rezolve uh, problema acestor active și averi care sunt încă în statele europene și de asemenea cazul Arabiei Saudite. De asemenea, în ceea ce privește Euromed, acum Euromedul trebuie să joace un rol major în conlucrarea pentru viitorul regiunii, pentru a stabiliza și pentru a identifica căi pentru viitor destabilizare a statelor instabile, Libia și altele care au nevoie de cooperare între Uniunea Europeană și Tunisia. Acest grup de state care au rezultate foarte bune în, pe timp de criză. Felicitări poporului tunisian pentru că au trecut cu succes acest prim examen. Trebuie să învățăm de la ei ce trebuie făcut în viitor. Vă mulțumesc. Muchas gracias, me parece correcto darle... Mulțumesc foarte mult. Da cuvântul domnului Galer. Just to wind up and uh, to answer... Mulțumesc. În concluzie, vreau să răspund și la unele întrebări adresate. În primul rând, în ceea ce privește cooperarea continuă Cred că în acest sens avem uh, un acord general uh, la Parlament. Noi am solicitat prin UNDP care gestionează uh, acest program. Am solicitat în a doua jumătate a lunii ianuarie sau în prima jumătate a lunii ianuarie să, să participe la o conferință privind organizarea grupurilor politice. O solicitare a Parlamentului tunisian după alegeri și după ce vor fi constituite instituțiile, vor să afle de la noi cum ne organizăm noi la nivelul grupului, dar și interiorul, interiorul grupului, fiindcă ei, ei au, trebuie să urmeze o coaliție, va trebui poate să formeze o coaliție și interesează aceste aspecte. Iată deci un eveniment care va avea loc în curând. În ceea ce privește participarea femeilor, dacă mi-amintesc eu bine, ISI, Comisia, pentru, Comisia Electorală, ne-a spus uh, că s-au înregistrat uh, mai multe femei decât bărbați, deci în procesul de înregistrare, iar la nivelul societății civile, participarea femeilor a fost foarte activă, fiindcă uh, ar fi avut ceva de pierdut dacă, dacă Tunisia ar fi avut o Constituție de tip uh, șaria, deci participarea femeilor a fost pe întregul, uh, de-a lungul întregului proces, nu doar înaintea alegerilor, organizațiile femeilor au fost foarte active. În ziua alegerilor uh, nu știm dacă, nu, nu cunoaștem care statistic situația, fiindcă nu s-au, nu s-au uh, numărat voturile în funcție de sex, dar uh, ce am văzut eu la cozile de la birourile electorale, prezența femeilor era numeroasă. Acum, un lucru interesant în ceea ce privește listele electorale, listele partidelor, exista obligativitatea de a avea, de a exista uh, alternanță între bărbați și femei, deci bărbat, femei și așa mai departe, de o prezență de 50% a femeilor deci pe listele electorale. Sistemul electoral a dus la o situație, ultima dată când am avut doar un singur mare partid, a dus la următoarea situație. În cazul circumscripțiilor cu până la 10 locuri, sistemul s-a aplicat sistemul proporțional, dar dacă erau mai, puține, mai puțin de 10 locuri, vă dați seama de care este procentul de care aveți nevoie pentru a întocmi un partid. Având un singur partid mare data trecută și având uh, majoritatea numer, numerelor 1 de pe listă băr, ca bărbați, majoritatea femeilor face parte din Enachta, cel mai mare partid. Acum avem două partide mari, ceea ce înseamnă că s-ar putea să avem mai multe femei, nu, am, nu știu care sunt cifrele exact, dar s-ar putea să, fie mai, să avem mai multe femei din partea principalelor două partide. Acesta este efectul principal. Procentul general este de 12% la nivelul listelor la nivelul uh, vârfurilor de listă, deci 12% femei, procentul nu este prea mare, dar ca urmare a sistemului electoral și a faptului că avem două partide mari care au cel puțin a doua persoană uh, uh aleasă pe circunscripție femeie, uh, s-ar putea să apară mai multe femei în, în noul Parlament. Vă mulțumesc! Muchas gracias. Mulțumesc! Așa cum am spus uh, mai devreme, această dezbatere nu s-a încheiat aici. Aceste discuții vor continua și cred că așa ne vom putea aduce sprijinul uh, stabilității în Africa de Nord. Avem acum protocolul uh, la acordul UE zona mediteraneană. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 11 noiembrie. iar domnul uh, raportorul ne va explica procedura. Domnul Panzeri, dumneavoastră doriți să luați cuvântul? Da, pe scurt, dacă îmi permiteți. Deci este vorba despre o procedură de aprobare tehnică de a ține cont de aderarea Bulgariei și României la Uniunea Europeană. Deci se extind efectele acordului euro-mediteranean între, pentru a include aceste două țări. Atât. Trebuie să ține cont de articole tra tratatului uh, privind Uniunea Europeană, articolul 211. Pur și simplu se ține cont de aceste articole. Atât. Vreau să vă reamintesc că uh, calendarul 11 noiembrie, termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Vom vota pe 1 decembrie uh, la comisie. Votul în plenară va avea loc în ianuarie 2015. Mai dorește cineva să ia cuvântul? l avem uh, alături de noi pe excelența sa ambasadorul Tunisiei. Mulțumesc foarte mult. 68 de femei au fost ales, alese în 200, peste 200 de locuri în Parlament, deci iată un procent semnificativ. Mulțumesc pentru această precizare. Sunt sigur că acest lucru, această informație este foarte importantă pentru noi. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci am încheiat ședința de astăzi și să nu uitați că de această după ne întâlnim într-o altă sală.